Proszę Państwa, we should start. Jak Państwo wiecie... Domnul și domnilor, ar trebui să începem. Începem, deci, reuniunea noastră, vă rog frumos. Știți că avem uh, o audiere importantă pe subiectul Brexit și ar fi bine să avem suficient timp la dispoziție. Tocmai de aceea, iată ce propun să începem mai întâi reuniunea și iată cuvintele mele introductive. Așa, până eu le rostesc, aveți uh, timp uh, să vă instalați. Nu sunt comentarii despre ordinea de zi, pot uh, considera că se adoptă? Așa este, deci s-a adoptat. Reuniunea de astăzi este transmisă pe internet avem interpretare în 16 limbi. Iar acum, cu privire la procesul verbal, avem uh, uh, procesul verbal de pe 2 uh, octombrie, 9 și 10 octombrie și se consideră că toate acestea sunt adoptate dacă nu există obiecții. Corpul European pentru Solidaritate. Avem un aviz și îl vom vota astăzi. Au fost depuse 66 de amendamente și e vorba de a oferi mai multe șanse tinerilor să facă muncă de voluntariat sau să se alăture anumitor proiecte, asta în beneficiul general al Uniunii Europene. Comisia competentă pe fond este Comisia de Cultură. Noi am uh, făcut acest aviz potrivit articolului 53 cu 4. E vorba de o procedură nouă. Înseamnă că nu avem un raportor per se și că nu înaintăm un aviz în adevăratul sens al cuvântului. Adică, eurodeputații au avut, propune, au avut posibilitatea să facă propuneri de amendamente. Iar eu, în calitate de președinte al acestei comisii parlamentare, sunt un pseudo-raportor, dacă vreți. Mai multe n-am să vă spun despre asta. După cum vă spuneam, comisia competentă pe fond este cult, iar în ianuarie va fi adoptat raportul acolo. Nu știm însă când se va vota și la plenară. Și acum începem votul. Par să nu mai fie alte întrebări. Începem cu uh, 34. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53. Pentru, împotrivă. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31. Pentru, se adoptă. 32. Pentru, se adoptă. 35. Pentru, împotrivă, se respinge. 36. Pentru, împotrivă, se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 38. Pentru. Se adoptă. 39. Pentru. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Deschid votul. Închidem votul. Se respinge cu un vot. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Pentru. Se adoptă. 43. Pentru. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Vom verifica. Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Caputo, care oricum e absent. 45 pentru. Se adoptă. 46 se adoptă. 47 pentru. A, se adoptă. 48 pentru. Se adoptă. 49 pentru. Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Se adoptă. 51. Pentru. Se adoptă. 52. Pentru. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Vom verifica. Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. 54 pentru se adoptă. 55 pentru se adoptă. 56 pentru se adoptă. 57 pentru împotrivă. Verificăm. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. 58 pentru. A, se adoptă. 59 pentru. Se adoptă. 63 pentru. Împotrivă. Se respinge. 64 pentru. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Se respinge. 66 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 1 pentru. Se adoptă. 2. Pentru. Se adoptă. 3. Pentru. Se adoptă. 4. Pentru. Se adoptă. 5. Pentru. Se adoptă. 6. Pentru. Se adoptă. 7. Pentru. Se adoptă. 8. Pentru. Se adoptă. 9. Pentru. Se adoptă. 10. Pentru. Se adoptă. 11. Pentru. Se adoptă. 12 pentru se adoptă. 13 pentru împotrivă se respinge. 14 pentru împotrivă. Vom verifica. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă. Vom verifica. Amendamentul 16, deschid votul. Închid votul. Se respinge. 17 pentru, se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Se respinge. 23 și 24 pentru. Se adoptă. 25 pentru. Se adoptă. 23 și 24? Vom verifica. Deschid votul. Închid votul. 25 pentru. 25 se adoptă. 26 se adoptă. 27 pentru. Împotrivă se respinge. 28 pentru. Amendamentul 30 pentru împotrivă. Și acum trecem la votul final. Avizul astfel amendat. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Nu știu cui să îi mulțumesc, poate doar autorilor amendamentelor, fiindcă n-a fost un raportor. Deci, mulțumesc pentru sesiunea aceasta de votare rapidă și trecem la punctul 5. Ivan Iacovcici este în încăpere. Bun venit! El este autorul avizului. Mi-amintesc și acum de degustarea de ulei de măsline din Croația minunată. E cel mai bine să faceți acum o introducere și pentru asta vă dau cuvântul. Poftiți, vă rog. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dozvolite mi da... Evo... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. sală e în continuare un pic de gălăgie, dar eu voi începe totuși. Mulțumesc uh, tuturor colegilor din această comisie pentru faptul că și-au pus încrederea în mine și mi-au permis să redactez acest aviz. E vorba de acordul internațional pentru uleiul de măsline și măslinele de masă din 2015. Comisia INTA este competentă pe fond. Comisia INTA, deci, va uh, exprima poziția față de acest acord. Și tot acolo se va da o decizie. Deocamdată însă, iată ce contează. E vorba aici despre faptul că Comisia a făcut câteva propuneri în ceea ce privește încheierea acestui acord, iar Consiliul trebuie să implementeze totul. În acest context, noi trebuie să votăm avizul meu. Și sper să se poată merge mai departe, iar Comisia și Consiliul să depășească blocajele care există pentru a avea în sfârșit o poziție finală. Cu privire acum la acordul nostru, noi avem o atitudine favorabilă față de acest acord și cerem tuturor părților interesate să cadă la o înțelegere. De fapt, acesta este deja nucleul declarației noastre putem să fim doar pentru sau împotriva. Atât putem să facem din punct de vedere juridic, potrivit uh, prerogativelor noastre. Ca la fiecare aviz, există o introducere și o expunere de motive și mi-am permis să atrag atenția asupra tot ceea ce s-a întâmplat din anul 2013 până în anul 2017, deci până în prezent. Apoi am făcut și o propunere concretă care a lansat o discuție pozitivă. Profităm de acest moment. Se discută din nou, deci, despre acest acord internațional și, după cum vă spuneam, mi-am permis să fac, să vin cu o idee, să lansez o idee. Noi încercăm să reglementăm piețele mult mai bine ca până acum și vrem să-i protejăm pe producători, dar în același timp vrem să-i protejăm mai bine și pe consumatori. Și de aceea am solicitat comisiei să fie mai atentă la situația de pe piața măslinelor și să uh, introducem eventual o nouă categorie de ulei de măsline. premium, uh, nativ, uh, extra. Deci uh, o categorie de lux. Am discutat cu multe părți interesate din bazinul mediteranean, cu mulți producători de ulei de măsline și ei obțin acest ulei de înaltă calitate. Uh, se produce la nivel global acest tip de ulei. Deci iată ce propun eu. Până acum, uleiul nativ extra e cea mai bună categorie care există. Este un ulei deosebit de bun, uh, dar și prețurile variază de între 4 și 30 de euro uleiul extravirgin. Ar fi foarte bine să reușim să-i ajutăm pe producători, să-i ajutăm și pe consumatori, determinând cu mai multă precizie această categorie. Putem chiar să ne asumăm o inițiativă în acest sens și dacă ea va fi lansată, atunci vom putea dezbate și mai mult problema. Apoi, noi vrem să susținem acest acord și recomandarea mea este să ă, ne comportăm în consecință. Mulțumesc, spune președintele. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc. Din păcate, domnul Barcalsel, care este raportor din umbră din partea PPE-ului pentru acest document, a trebuit să pleacă la altă ședință, la, șed- la reuniunea grupului PPE la Braga și nu poate să fie alături de noi în această dimineață, dar este o plăcere pentru mine să iau cuvântul în numele lui, pentru că subiectul uleiului de măsline și al, al de masă este unul extrem de important pentru țara mea. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorului pentru eforturile sale și să vorbesc um, și este important ca Parlamentul să-și dea avizul și să aprobe sau nu decizia, dar ratificarea Parlamentului este până la urmă doar un act formal. Pe mine mă interesează, la, uh, mă interesează ceea ce a spus domnul raportor în expunerea sa de, de motiv de, și anume uh, crearea um, categoriei ulei de măsline uh, extra virgin premium. Pentru producătorii din țara mea, producătorii din țara mea ne cer exact contrarul. Ne spun că deja sunt destule probleme um, pentru a, ca um, consumatorul european să facă diferențierea între um, uleiul de măsline virgin și cel extra virgin și ar, s-ar crea și mai multă confuzie dacă s-ar crea o categorie suplimentară care de fapt este deja acoperită de uleiul de măsline extra virgin. Deci, pentru noi motivele uh, domnului raportor nu sunt suficiente. Noi avem uh, multe uleiuri de măsline de foarte bună calitate în Spania, uh, producem cantități mari. Eu de altfel am fost în Consiliul pentru Agricultura al regiunii care produce cel mai mult ulei de măsline Uh, și de aceea vă spun că pentru noi această nouă categorie nu ar face decât să dezorienteze și mai mult consumatorii și deci ar fi efectul opus a ceea ce dorim. Uh, mulțumesc! Des. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să o ascult pe colega Lighiera mai întâi. Noi în Germania nu producem ulei de măsline și m-ar fi interesat mai degrabă opinia ei. Eu poco aceite, no? Da? Eh, bueno, yo, mm, como ha dicho... Doamna Aguilera, um, așa cum a spus uh, colega mea, doresc să spun și eu domnului raportor Uh, care se ocupă de această inițiativă. Adăugarea unei noi categorii uh, de ulei de măsline ar fi o mișcare foarte riscantă. Dumneavoastră spuneți că cei din sector ne cer acest lucru, dar cel puțin în țara mea, în regiunea pe care o cunosc eu, uh, sectorul nu cere așa ceva. Dacă adăugăm o nouă categorie, practic se creează mai multă confuzie în rândul consumatorilor. Supermarketurile după cum știu toți, care, după cum știu toți colegii, influențează mult nu doar uh, lanțul uh, de producție, ci și prețurile, a folosit uneori categorii proprii, cum ar fi ulei intens, ulei amar, uh, ulei dulce. Um, dar, de fapt, nu era deloc clar ce însemnau aceste uh, denumiri. Deci, din câte știu eu, din acest uh, sector, categoriile sunt deja suficiente și bine definite, cele oficiale. Deci să adăugăm încă un, uh, încă o categorie pe lângă uleiul extra virgin ar fi prea mult, pentru că deja uleiul extra virgin este cel de cea mai bună calitate. Într-adevăr, diferențele de preț sunt mari. Există ulei extra virgin la 4 euro uh, litrul și uh, de asemenea la 30 de euro litru, dar asta nu e o problemă uh, a sectorului sau a agricultorului. Uh, și nu din asta câștigă agricultorii. De fapt, uh, este o chestiune legată de supermarketuri și de utilizarea uleiurilor. Există țări în care se folosește puțin ulei de măsline, este considerat un produs de lux, lux și de aceea prețul crește. Uh, niciodată sectorul sau structurile din sector nu decide acest lucru. Și, sincer, eu cred că adăugarea unei noi categorii nu este necesară. Cine știe, poate cei din Istria sunt de altă părere, n-au decât să facă această nouă categorie în Istria. Poate fac un ulei de extraordinară calitate, dar eu nu cred că crearea unei noi categorii uh, adaugă o valoare adăugată reală. Pentru producție și pentru sector nu e așa cine știe, poate pentru comercializare, pentru supermarketuri poate să aducă ceva uh, bun în plus, dar pentru producători nu. Ei, re, ei refuză asta pentru că se creează și mai multă confuzie. Ehm, până la urmă ehm, este ehm, uh, uleiul este fără chimicale, fără transformare, fără rafinare. Acesta este uleiul uh, extra virgin. Este suficient atât, este suficient de clar. Așa că eu sunt de acord cu colega mea, pentru noi, pentru spanioli, uh, adăugarea unei noi categorii n-ar însemna decât adăugarea mm, de confuzie și nu ar fi un lucru bun pentru sector. Poate pentru cei care comercializează, dar nu pentru cei care produc. Ei n-au cerut niciodată acest lucru. Doresc că lucrurile să fie clare. Există ulei virgin, uh, uh, ulei extra virgin sau ulei rafinat printr-un proces chimic. Atât. și nu mai are rost să se adauge alte categorii sau tipuri, ulei de lux sau mai știu eu ce. Deci uh, nu cred că ar fi ideea, o idee bună adăugarea unei noi categorii, așa că sunt de acord cu colega mea, uh, producătorii din sector nu cer asta. Mulțumesc, domnule Des, că m-ați lăsat să vorbesc înaintea dumneavoastră. Pan poseł Des Olivals Vlari. Și acum, domnul des cu uleiul de măsline din Bavaria. Mulțumesc uh, și mulțumesc uh, colegei mele că s-a exprimat, pentru că la început chiar am crezut că e simpatică propunerea domnului Cici, dacă tot e un domeniu premium. Atunci, producătorii, mă gândeam eu, ar putea obține un preț mai bun cu o nouă categorie Mă gândesc în domeniul lactatelor, de unde vin eu, cu o cifră de afaceri de aproape un miliard de euro și cu o marcă premium. Pe lângă bio, avem și o uh, marcă premium și acolo a, deja cifra de afaceri este de 60 de milioane de euro. Și veniturile acolo sunt mai mari decât la, pen, pentru produsele standard. Și de aceea am crezut că propune este simpatică, să zicem, dar nu știu exact. La invitația domnului De Castro am fost și în Italia de Sud și când te afli în fața unui măslin uh, vechi de 2000 de ani, uh, automat uh, ai un sentiment aparte. Și mă gândesc că de la acești măslini vin niște măsline din care se obține un ulei și care ar trebui să poată fi vândut pe o nișă premium. Exact cum a spus Paolo de Castro, îngrijirea unui asemenea măslin vechi costă 50 de euro pe an pe când îngrijirea unui măslin obișnuit, de duzină, să zic așa, 5 euro pe an. E normal ca acest ulei obținut de la acești măslini deosebit de bătrâni să poată fi vândut uh, la un alt preț pe un, uh, într-un sector premium. Tocmai de aceea mi s-a părut inițial o propunere de bun simț, dar uh, cred că mai bine judecă colegii mei din țările producătoare de ulei de măsline, în ciuda Uh, schimbării climatice la noi în Bavaria încă nu sunt măslini și nu se produce ulei de măsline. Ok, ale szczegóły 5-50 de euro. Mulțumesc, spune președintele. Dar detaliile acelea cu 5 versus 50 de euro chiar vorbesc de la sine, spune președintele. Domnul Ferron. Oui, Ferrand, voilà, comme le maréchal. <clears throat> da, Ferrand, precum mareșalul. Domnule președinte, uleiul de măsline este un subiect important. Și au existat un număr de exporturi fără, drepturi, fără taxe vamale. Mulțumesc raportorului pentru uh, dezbatere, însă Calitatea, da, normele, da, controlul, da, însă pentru mine uh, rămâne un element esențial în uh, ceea ce privește uleiul de măslin și anume uh, împiedicarea fraudei și escrocheriilor în ceea ce privește originea acestui ulei. Deocamdată, cu excepția situației în care cumperi direct de la producător, în mod regulat suntem induși în eroare de uh, amestecuri din partea anumitor țări, industrii, anumitor companii care fac amestecuri de ulei de măsline și induc în eroare în ceea ce privește originea. Deci este nevoie de certitudine în ceea ce privește originea produselor. Mulțumesc! Dziękuję panu posłowi. W tej chwili nie ma więcej zgłoszeń. Mulțumim. Nu mai dorește nimeni să intervină. Domnul Des. Äh, Mulțumesc. Aș mai avea totuși ceva de spus. Am spus că nu producem uh, că nu producem uh, uh, ulei de măsline, dar pot să vă spun că sunt un bun consumator de ulei de măsline. De când am fost în Italia, în fiecare zi mănânc. Nu s-ar putea introduce un um, o marcă premium care să eticheteze acești uh, pomi uh, foarte vechi, dacă știu că contribui la menținerea acestor uh, arbori milenari, aș plăti mai mult. Deci poate că asta ar trebui să fie marca pe care să o oferim, când e vorba de vârsta arborilor. Poate că colegele ar putea să vă aducă ulei de măsline cu 100 de euro sticla. Domnul De Castro. Do. Da. Aș dori să clarific un lucru. Nu am luat cuvântul pentru că colega Clara Aguilera și colega Heras Garcia au făcut-o deja. Eu cred că trebuie să facă distinția, Albert, între următoarele lucruri. Una este clasificarea internațională pe care o cunoaștem cu toții, care identifică categoriile de ulei, uh, virgin, virgin sau procesat, <clears throat> rafinat uh, și uh, acestea sunt importante să fie menținute așa pentru a nu crea confuzie. Alta este, alta sunt posibilitățile de a caracteriza produsul prin Uh, denumiri, de exemplu, uh, pe care le dau producătorii din Puglia uleiului care vin din, uh, de la pomii secule, bătrâni de secole. Deci asta e una, la, și, dar altceva este clasificarea mondială. Și trebuie să spun că sunt de acord cu Clara și cu colega Heranz că clasificarea internațională este cea simplă. Apoi putem avea mărci private sau colective care să identifice anumite particularități dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă. asta facem și cu denominat și cu cu indicațiile de origine. De exemplu, avem uh, brânza de la munte, uh, care este um, uh, o categorie specială, dar care nu creează confuzie în um, categoriile oficiale. Możemy w tej chwili już poprosić przedstawiciela Komisji Europejskiej. Cred că putem să dăm cuvântul Comisiei acum. Doriți să interveniți? Vă rog. Thank you, uh, Chairman, and... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și domnului Cici pentru acest raport. Ne bucură foarte mult că puteți sprijini um, acest acord la care am ajuns cu Consiliul Internațional privind uleiul de măsline. A fost uh, greu pentru noi, este un nou acord în sfera internațională, iar noul acord este o mare realizare în ceea ce privește comerțul uh, cu ulei de măsline pe scenă internațională și promovarea produselor europene pe scenă internațională. Vă mulțumesc pentru sprijinul oferit și aș vrea să subliniez că ne bucurăm uh, cu punerea în aplicare deocamdată temporară de la 1 ianuarie a acestui acord și sperăm de la anul permanentă. Încă un lucru pe care, la, care s-a discutat în această dimineață este vorba de un standard suplimentar de uh, calitate. Recunosc că este un exercițiu delicat. Există uh, trei categorii. Extravirgin, virgin și uh, celelalte uleiuri de uh, măsline uh, rafinate, care sunt recunoscute la nivel european, dar și internațional. După cum știți, sunt standarde tehnice definite în uh, anexe și pe această bază noi ne-am organizat standardele de calitate în Europa, cât și pe scena internațională, pentru că există mult uh, comerț. Nu numai că exportăm uh, mult uh, ulei extravirgin către restul lumii, ci și importăm. Adăugarea unui nou standard trebuie să se discute în contextul Consiliului Internațional pentru, ulei de, pentru uleiul de măsline și ar fi nevoie și de acordul celorlalți parteneri. Nu este exclus asta, putem și o vom face dacă este necesar. Însă, pentru mine personal și cred că și pentru producătorii tradiționali, există alte moduri de a promova produsele tradiționale dincolo de standardul uh, de calitate extra virgin. Și asta în special prin cele 120 de indicații uh, protejate uh, sau denominările, sau denominările protejate. Deci IGP-urile și DOP-urile. Există și căi uh, pentru ca um, consumatorii să-și dea seama că nu este o, um, un amestec din diferite regiuni sau uh, din diferite varietăți. Um, și pentru a reacționa la ceea ce a spus domnul Des, un uh, arbore vechi este foarte frumos când te uiți la el, dar nu există nicio garanție că um, calitatea uleiului este mai bună nu este legat neapărat. Este un standard de marketing, dacă vrei să-l folosești, îl faci, dar dacă treci prin controlele de calitate, ele sunt controle tehnice și uleiul trebuie să respecte unele criterii organoleptice și uh, de compoziție chimică. Asta dă calitatea. Raportorul s-a referit și la cum vom partaja munca în viitor între serviciile Consiliului și ale Comisiei în ceea ce privește acordurile inter internaționale. Asta nu este ceva ce ține de Consiliul Internațional pentru Leul de Măsline. Recunosc că încă suntem în discuții um, între cele două instituții și în special între cele două servicii juridice, eu sunt destul de optimist că vom reuși să ajungem la o soluționare care să ne permită să fim operaționali, mai ales în ceea ce privește Consiliul pentru uleiul de măsline, pentru că este cel mai important uh, organism internațional pentru a promova un anumit produs în lume și pentru a le garanta consumatorilor cele mai ridicate standarde pentru produsele pe care le achiziționează. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnul Iacovcici, acum, din nou. Dragi colegițe colege, dragul mie da... Dragi colegi, mă bucură foarte mult că nimeni nu este împotriva undei verzi pentru încheierea acestui acord internațional din 2015 în ceea ce privește uleiul de măsline și măslinele de masă. Noi suntem, deci, pentru acest aviz. Este singurul uh, aspect uh, obligatoriu din punct de vedere juridic. În rest, am dus o discuție pe de o parte sunt uimit, pe de altă parte era de așteptat. Eu doream numai să dau de înțeles că am discutat cu o serie întreagă de părți interesate, am fost la Copacogec, am discutat cu reprezentanții de acolo și acolo există diferite poziții în acest uh, sens. Înțeleg ce spuneți, dar cred că este bine ca mm, întâi să deschidem discuția și poate, într-o bun, poate la un moment dat să găsim o posibilitate de a proteja originea um, uleiurilor de măsline. Știți că cele mai bune uleiuri de măsline, de cele mai și majoritatea dintre ele sunt produse în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea este uh, important acest lucru. Unii spun că standardele existente sunt suficiente, alții spun că au uh, probleme. Deci, uh, și oricum pe piață există tot felul de produse. Iar producătorii trebuie pur și simplu să accepte asta. Nu vreau să uh, supăr pe nimeni. Pentru mine este important să protejăm cele mai bune uleiuri de măsline, care vin din partea producătorilor europeni, astfel încât și aceștia să fie mulțume, mulțumiți și și consumatorii. Un lucru însă uh, mm, nu îl contest, și anume că, uh, că se spune că un standard suplimentar ar duce la confuzie. Mm, eu nu cred că este drept. Prețurile sunt atât de diferite, între 4 și 30 de euro, poate chiar mai mare. Eu cred că trebuie să fim obiectivi și față de consumatori, care sunt uh, um, confuzi, pentru că nu înțeleg cum aceeași calitate poate să fie la prețuri atât de diferite. Întâi aș vrea dar despre asta mai putem discuta. Acum aș vrea să mulțumesc tuturor pentru dezbatere uh, și tuturor celor care au participat la ea. Sper că vom putea să ne uh, protejăm producătorii ținând cont de toate elementele. După cum spuneam, 15% din uleiul de măsline de cea mai mare calitate se produc în Uniunea Europeană și trebuie să ținem cont de asta. Mie mi se pare important să discutăm despre asta astfel încât să facem progrese. Mulțumim foarte mult. După cum ați spus, este numai o procedură de acordare a unei aprobări. Poziția noastră este clară. Ne vom da acordul pentru consimțământul pentru acest acord, INTA este comisia uh, competentă pe fond în acest caz. Adoptarea proiectului de aviz se va face la următoarea noastră reuniune și comisia competentă pe fond va uh, vota pe 4 decembrie. Închei acest punct și trecem la dezbaterea privind Brexitul. Cred că avem nevoie de câteva minute pentru a ne pregăti, 5 minute pauză tehnică. 5 minute przerwy tehnicznej. Proszę Państwa, temat ważny. Chcemy dać więcej czasu na poszczególne. Doamnelor și domnilor, avem un subiect foarte important de discutat astăzi și dorim să avem suficient timp pentru această discuție. Avem trei prezentări, a trei publicații pe acest subiect. E vorba de chestiuni bugetare, comerciale și instituționale legate de Brexit. Atelierul a fost organizat la solicitarea noastră, este coordonat de Departamentul pentru Politici B, după cum știți, negocierile um, Brexitului pentru relațiile între UE și Regatul Unit au avansat uh, uh, foarte încet, au făcut puține progrese semnificative, de aceea Comisia Agri uh, și uh, Departamentul pentru Politici B au, cre- au organizat acest workshop uh, în legătură cu impactul posibil al Brexitului uh, asupra bugetului și mai ales a finanțării PAC-ului. Obiectivul este să examinăm și să dezbatem principal principalele aspectele bugetare și instituționale și comerciale legate de Brexit. Ne vom structura uh, materialul în trei părți. Întâi vom vorbi despre posibilul impact al Brexitului asupra bugetului și mai ales a finanțării PAC-ului. Alături de noi se află Eulalia Rubio și York Haas. de la uh, Institutul uh, Notre Europe, Jacques Delors. Apoi, a doua parte se referă la comerțul între în produsul agricol între UE și Regatul Unit uh, uh, și posibil impact al Brexitului. Vorbitorii sunt aici Cecilia Belora și Jean Fauré de la Centrul pentru cercetări internaționale și modele economice de la Paris și a, a treia parte posibile, posibilă organizare în domeniul agriculturii, în urma Brexitului și chestiuni instituționale și invitații sunt um, Alan Matthew, care, Matthews, care este uh, un invitat uh, al nostru destul de des aici, vă cunosc de mulți ani și mă bucur că sunteți din nou alături de noi, domnule profesor. Și pot să vă spun că fiecare vorbitor are maxim 20 de minute pentru intervenția sa. Și după fiecare prezentare, membrii vor avea posibilitatea să pună întrebări. La sfârșitul atelierului vom avea o dezbatere în legătură cu toate cele trei subiecte. Vom discuta, deci, toate aceste trei subiecte și apoi, la sfârșit, vom avea o dezbatere mai generală. Sper că vom putea respecta aceste reguli. Și acum dau cuvântul invitațiilor noștri. Are mai întâi cuvântul prima invitată în legătură cu bugetul. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu mulțumesc că ne-ați invitat uh, să participăm la acest um, workshop. Documentul nostru analizează consecințele bugetare ale Brexitului. Ni s-a cerut să analizăm impactul Brexitului asupra uh, bugetului european și mai ales asupra cheltuielilor legate de PAC. Structura prezentării este următoarea. O în primă parte a analizat impactul Brexitului asupra bugetului în general și ne-am uh, concentrat pe două efecte. Efectul uh, um, um, așa numitei facturi a Brexitului și efecte mai structurale legate de pierderea contribuției nete legatului Unit la buget. Și a doua parte a studiului, care va fi prezentat de colegul meu, va fi impactul Brexitului asupra PAC-ului și apoi vom trage concluzii și vom face recomandări. Înainte de a intra în detalii în legătură cu cele două efecte pe care le-am analizat, este important uh, să nu uităm că vor fi diverse consecințe ale Brexitului asupra bugetului european. Pe lângă cele două pe care le-am menționat deja, Um, pe lângă factura Brexitului și efectele structurale, s-ar putea să fie și alte efecte. De exemplu, Regatul Unit are uh, un rol important în negocierile cadrului financiar multianual, așa cum s-a întâmplat și ultima dată, și deci absența Regatului Unit de la masa negocierilor poate schimba dinamica negocierilor în Consiliu. Uh, și este clar că va exista și un Uh, va crește bugetul UE în, um, în termeni relativ pentru că greutatea economiei britanice uh, în um, Uniunea Europeană este mai mare decât contribuția netă a Regatului Unit la bugetul european și chiar dacă um, ținem cont de diferența dintre contribuția uh, sau uh, lipsa contribuției nete a Regatului Unit, uh, bugetul în termen relativ va fi mai mare. S-au folosit deja negocieri um, mărimea contribuției bugetare ca argument pentru a nu crește contribuțiile la mai mult de 1% din venitul brut și, pe de altă parte, de a schimba uh, sistemul uh, de um, corecturi. Um, dacă dorim să um, studiem efectele așa numitei facturi a Brexitului, deci uh, efectul um, din momentul în care iese uh, Regatul Unit din uh, Uniunea Europeană, Practic, e vorba de datoriile din trecut, nu e vorba de acordul de tranziție sau de viitorul parteneriat între UE și Regatul Britanic. Suntem încă în prima fază a negocierilor uh, Brexitului și știți probabil că această primă fază nu s-a încheiat încă. Și de altfel, acordul financiar a fost principalul obstacol în calea încheierii primei faze a negocierilor, pentru că există discrepanțe majore între poziția Regatului Unit și cea Uniunii Europene, nu doar în legătură cu suma de pe această factură, dar și uh, cu, în legătură cu alte aspecte juridice. Avem de, documentul de poziție detaliat cu lista obligațiilor financiare pe care mm, Uniunea Europeană le consideră, consideră că le are Regatul Unit și principii um, pe baza cărora trebuie să se calculeze partea britanică la aceste obligații. Nu există însă o cifră, um, dar estimările arată că va fi o plată netă între 55-75 de miliarde. Pe de altă parte, Teresa May și-a luat un angajament în, discursul său de la Florența s-a angajat sau a acceptat compromisul să nu forțeze niciun stat membru să-și sporească contribuția sau să își reducă cheltuielile în restul CFM-ului din, cadrul, din cauza Brexitului. Deci își me- mențin contribuțiile nete pentru 2019 și 2020, um, ceea ce reprezintă aproximativ 20 de miliarde. Aceste discrepanțe în legătură cu sumele sunt discutate mult în uh, presă, dar au fost divergențe mai ales în legătură cu natura um, facturii și elemente juridice legate de aceasta. Prima divergență în legătură cu factura și, după cum știți, au fost uh, schimbări, modificări recente de poziții. Se pare că Regatul Unit acum uh, este gata să accepte să crească suma, dar încă există divergențe în legătură cu faptul că Regatul Unit insistă să există o legătură între plata facturii și negocierea acordurilor de tranziție. Din perspectiva britanică este mult mai ușor în fața opiniei publice să prezinte acest, uh, această factură ca fiind o plată tranzițională legată de un acord de tranziție, dar de partea europeană noi considerăm că mm, trebuie să fim foarte atenți uh, dacă facem legătura între această plată și o posibilă, un posibil acord de tranziție, pentru că atunci Regatul Unit ar, putea folosi aceste sume uh, ca argument în negocierile ulterioare. Ați văzut uh, ce elemente sunt incluse în această factură. S-a vorbit mult la început uh, um, despre obligațiile legate de uh, cheltuielile din CFM-ul actual. Sunt două chestiuni contestate pe de o parte, dacă Uniunea Europeană trebuie să plătească pentru toate angajamentele din cadrul CFM um, care nu sunt încă bugetate, deci unele dintre aceste angajamente au fost deja incluse în bugetul anual, um, dar poate încă nu executate. Deci e vorba de uh, plata ralurilor. În 2019 există obligații de a plăti pentru lucrurile încă neplătite în 2019, dar uh, nu e clar dacă uh, Uniunea Europeană trebuie să plătească pentru toate obligațiile de plată incluse în CFM, dar nu uh, incluse încă în bugetele anuale UE. Uh, unii uh, sunt pentru ideea de a pune Regatul să plătească doar pentru anumite uh, angajamente, dar acum partea europeană uh, Uh, se pare că dorește să uh, oblige uh, Regatul Unit să-și plătească toate obligațiile de, legate de cheltuieli și um, din discursul Terezei mei de la Florența înțelegem că cam, sunt cei acum cam de acord cu asta. Rămâne de văzut dacă asta se materializează sau nu, dar, bineînțeles, rămâne de văzut Uh, un Regatul Unit va trebui să plătească um, o sumă paușală la început pentru um, a acoperi anumite costuri. Implicațiile uh, pentru CFM și cheltuielile legate de PAC. Diferite rezultate ale acestor negocieri pot avea impacte diferi- impacturi diferite. Uh, um, Regatul Unit ar putea plăti doar ralul în momentul retragerii um, și atunci uh, sunt amenințate cheltuielile din cadrul pacului pentru 2019 și 2020. Dacă uh, Regatul Unit uh, este de acord să-și plătească obligațiile nebugetate, dar recunoscute um, în uh, conturile uh, consolidate ale UE, atunci cheltuielile din uh, ERDF vor fi păstrate pentru că cheltuielile structurate uh, sunt incluse în conturile consolidate, dar nu și cheltuielile din cadrul uh, FEOGA. Și al treilea scenariu, care este cel mai posibil acum, în urma ultimului discurs al Terezei mei, Regatul Unit își menține contribuțiile anuale pentru 2019 și 2020 și s-ar putea chiar să plătească contribuția anuală netă, dar nu și uh, ralul pentru 2020. Și în acest caz se vor asigura bugetul PAC-ului pentru 2019 și 2020, dar vom avea probleme pentru negocierea următorului CFM, care va fi mai dificilă, pentru că uh, Uniunea Europeană din 27 de state va trebui să plătească tot ralul uh, încă neplătit de Regatul Unit. Acum, care sunt efectele structurale? impactul sau efectele permanente ale pierderii contribuției nete a Regatului Unit. Am estimat această pierdere. Nu e ușor pentru că contribuția netă a Regatului Unit variază de la un an la altul pentru că um, calcularea rabatului britanic este destul de complicată. Ne-am bazat pe date din 2014 și 2016 și am ajuns la aproximativ 10 miliarde pe an. Atât se va, va pierde bugetul european, 10 miliarde pe an. Am, ne-am bazat pe supoziția că va fi un hard Brexit, deci nu va exista o contribuție britanică după 2020. Deci ne-am bazat pe scenariul cel mai negativ. Deci cum ne putem ajusta um, la pierderea uh, acestei sume? Am analizat diverse scenarii de exemplu, scenariul uh, în care crește contribu- cresc contribuțiile statelor membre. Un alt uh, scenariu se bazează pe scăderea cheltuielilor. Și am analizat uh, și posibilitatea mm, conform căruia nu s-ar ajunge la un acord în uh, negocierile CFM. Poate să fie și alte scenarii posibile sau combinații ar putea să crească contribuțiile și să scadă cheltuielile, dar n-am uh, analizat aceste scenarii combinate în acest document. Dar, bineînțeles, putem răspunde la întrebări. La scenariul 1 aveți aici uh, cifrele legate de impactul acestui scenariu. Deci dacă ar crește contribuțiile statelor membre pentru a acoperi um, uh, această sumă. Aveți aici impactul ca procent al contribuțiilor naționale în termen relativ și în partea de jos a graficului aveți impactul absolut, um, deci facturile statelor membre. Bineînțeles, statele care contribuie cel mai mult sunt cele mai afectate, dar în termen relativ, statele membre cele mai afectate sunt cele care beneficiază de rabat la rabat. Adică un rabat pe care îl primesc nu, plăt, nu participă la plata rabatului britanic. De la elimin, dacă este, se eliminează rabatul britanic, atunci uh, înseamnă că uh, dispare corelația și pierd mai ales Germania, țările de jos, Suedia și Austria. Acestea sunt țările care ar fi cele mai uh, uh, afectate de scenariul 1. În scenariul 2 ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă ajustarea ar fi prin uh, scăderea cheltuielilor. Ilustrăm pe acest grafic dificultatea acestui scenariu. 10 miliarde într-un uh, buget uh, de uh, 1030 de miliarde e mult. Și găsim uh, diverse modalități uh, de, a, de adaptare a cheltuielilor. Ar însemna că um, această sumă este echivalentă a 20, cu 20% din cheltuielile pentru coeziune, 20% din PAC. Um, sau um, tot bugetul pentru orizont 2020. Deci sunt mulți bani. Ar fi foarte greu să ne ajustăm uh, doar prin scăderea cheltuielilor pentru că ar scădea practic semnificativ uh, aceste contribuții la diverse uh, priorități din buget. Al treilea scenariu, ce se întâmplă dacă nu se ajunge la un acord? Există două posibilități. Uh, trebuiască să ne ajustăm înainte de 2020 dacă nu există un acord privind Brexitul, Regatul Unit iese din UE în 2019 fără un acord și nu recunoaște că trebuie să-și plătească contribuțiile nete până în 2020. Nu știm ce se va întâmpla pentru că nu există opțiune de adaptare în CFM, în regulamentul CFM. Există doar un articol care spune că CFM-ul trebuie adaptat în caz că se schimbă tratatul, dar nu există uh, reguli conform cărora să se facă această adoptare. Cealaltă posibilitate este dacă nu există un acord pentru după 2020 Tratatul spune că uh, plafoanele bugetare din CFM-ul actual continuă să se aplice. Deci, plafoanele uh, din 2019-2020 ar fi păstrate și ar fi avantajați uh, uh, cei care sunt beneficiari neți ai bugetului UE dar uh, oricum nu este un scenariu ideal uh, pentru, nici pentru uh, beneficiarii neți, nici pentru contributorii neți. Dau cuvântul acum colegului meu. What does all this mean? Și acum, în termeni specifici, ce înseamnă toate acestea pentru PAC, cum putem ajusta totul și cu ce impact asupra statelor membre în plan individual? Mai întâi, haideți să ne uităm la status quo. Vedeți aici, Uh, bilanțul PAC în milioane de euro cu un impact distribuțional foarte mare, mai mare decât politica de coeziune. Sunt cinci mari beneficiari. Polonia, cel mai mare, apoi Grecia, România, Spania și Bulgaria. Și apoi, de cealaltă parte, avem doi plătitori neți mari, UK și Germania. Ce se întâmplă când pleacă Regatul Unit din Uniunea Europeană? Așa cum spunea colega mea deja, e o factură care ar putea afecta pacul chiar înainte de 2020. Deocamdată nu știm cum vor evolua lucrurile. Poate să fie așa sau nu. Dar în orice caz va fi o lacună după 2020 și cineva sau ceva va trebui să o umple. Întrebarea este cât ar trebui să contribuie pacul la acoperirea acestui minus. Nu e deloc clar. Nu putem să luăm contribuția netă și să spunem că asta este gaura, 3 miliarde pe an și că trebuie să o acoperim astfel. Și apoi problema este că alte programe ar putea să se confrunte și ele cu reduceri majore. Deci nu avem un răspuns tehnic despre cât va fi uh, la PAC și cum va fi afectat. Este o întrebare politică. Și apoi ne uităm la diferite scenarii, la diferite opțiuni. Uh, cum bugetul PAC poate fi ajustat și ce înseamnă pentru bilanțul net în domeniul PAC-ului. E important de menționat că nu sunt propuneri de reformă, sunt doar niște opțiuni pe care dorim să le ilustrăm. Așa că, dacă Uniunea Europeană decide să mențină uh, cheltuielile în PAC la nivelul curent, atunci contribuțiile trebuie să crească. Vedeți uh, jos sumele absolute în milioane de euro sus impactul asupra uh, cheltuielilor guvernamentale. Țările mai mari și mai bogate sunt printre cele mai afectate, deoarece contribuțiile adiționale se bazează pe venitul uh, național brut. Dar, după cum am spus, Austria, Germania, Suedia, țările de jos sunt afectate disproporționat, fiindcă își uh, uh, pierd uh, rebate-ul, rabatul la rabat. Italia are o economie de trei ori mai mare și totuși ea nu se confruntă cu așa ceva. E just așa ceva? Depinde de punctul de vedere. Putem spune și că sistemul de acum nu le oferă, le oferă avantaje uh, necompetitive. Dar e clar că dinamica politică este dificilă aici. Plătitorii neți uh, mari trebuie să plătească și mai mult, pe când beneficiarii neți nu sunt afectați. Deci eh, se sporesc dezechilibre care oricum există deja în PAC. Dacă reducem cu 3 miliarde cheltuielile, atunci avem un rezultat mixt. Recipienții, beneficiarii, Polonia și Grecia sunt țările mai afectate, dar în continuare există un efect puternic asupra țărilor de rabat de dinainte. Din punct de vedere politic nu e rău, fiindcă nu există o coaliție clară, beneficiar net versus plătitor net, nu se poate forma așa ceva, dar după cum v-am spus, nu e clar dacă 3 miliarde va fi de ajuns. De deci, ce se întâmplă dacă tăiem 10 miliarde? E un scenariu, da, foarte dur, extrem, dar sublinează niște schimbări importante. Vedem că beneficiarii pierd în termeni absoluți și la nivel de cheltuială la guvern. Și aceste schimbări afectează în special țările mai sărace, România, Bulgaria, Lituania. Și asta e problematic din punct de vedere politic. Iar plătitorii neți câștigă din acest scenariu. Dezechilibrele din PAC sunt reduse. sar peste acest slide, fiindcă nu ne mai ajunge timpul, dar ideea esențială este că nu depinde doar de cheltuielile generale, ci și de detaliul acestor reduceri. Adaptarea reducerilor face să poți proteja statele cele mai sărace de scenariul cel mai rău. În concluzie, nu putem să ne dăm seama din punct de vedere tehnic cât trebuie să se ajusteze pacul. Ar putea fi cu nimic, ar putea fi cu 3 miliarde sau cu 10 miliarde sau chiar cu mai mult. În al doilea rând, niciun scenariu nu este perfect. Există uh, pași înapoi. Sporești contribuția, dar uh, uh, um, mărești dezechilibrele și așa mai departe. Și la final câteva recomandări. Credem că Uniunea Europeană ar trebui să fie uh, precaută în ceea ce privește legarea acordului de Brexit cu privire la acordul de o perioadă de tranziție. Prioritatea ar trebui să fie să minimizăm impactul Brexit asupra viitorului CFM și al curentului CFM. Ar trebui să fie dezbătut întregul sistem de finanțare europeană, așa ar putea fi găsit un compromis mult mai ușor. Și timingul este o provocare, deci trebuie să începem dezbaterea acum. Cu ce înseamnă valoarea adăugată, ce înseamnă niște concepte cheie. Noi credem că e o oportunitate Brexit dacă este gestionat ca lumea, pentru a simplifica și îmbunătăți bugetul și finanțarea europeană. Vă mulțumesc! Da, iată, la sfârșit am ascultat și despre niște efecte pozitive, chiar dacă noi suntem foarte nesiguri acum că ele se vor și uh, materializa. Acum este timpul pentru întrebări. Domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Ce mă îngrijorează cu adevărat cu acest document este prezumția că uh, Uh, contribuabilul britanic va oferi această sumă colosală Uniunii Europene doar pentru că a decis să plece. Nimic din tratatul de la Lisabona nu spune asta. Articolul 50 era acolo ca o foaie de parcurs pentru a ieși din Europeană, dar nu se spunea nimic despre o sumă uriașă de bani de uh, plătit. Deci nu aveți temei pentru asta. ca să fiu corect, puteți spune că contribuabilului britanic îi se cere să-și asume obligațiile până în anul 2020, fiindcă le-am semnat și ne asumăm răspunderea și pentru pensiile cetățenilor uh, din UK care lucrează aici, la Comisie, la Parlament, la Consiliu și deci la instituțiile europene. Și atât! Și mai este o fațetă a monedei. O sumă substanțială se află la BEI Ba chiar ne-ar place să o primim înapoi. Am făcut împrumuturi uriașe uh, anumitor state din zona euro care au fost uh, la ananghe, Grecia, posibil și Portugalia. Sunt banii contribuabililor britanici și iar fost un, au fost un împrumut și a trebuit să fie dat înapoi. Iar uh, ca și contribuitor net, avem investiții în infrastructura spaniolă, putem să punem taxe de drum, sunt banii noștri și ei sunt în continuare acolo. Și apoi mai sunt și ambasadele UE, tot finanțate și cu banii contribuabililor, cu palatele uh, de la Bruxelles, uh, uh, Strasburg, Luxemburg, palate instituționale. Și dacă este să se facă un calcul, să se tragă linie, rezultatul este că nu datorăm niciun bănuț Uniunii Europene. Mulțumesc! Președintele, Poate Uniunea Europeană trebuie să îi plătească Regatul Unit că pleacă. nu e așa? Domnul Oazou. Mulțumesc. Pe mine mă interesează consecințele Brexitului asupra economiei Franței. Balanța comercială uh, în Franța este negativă, cu excepția produselor agricole. Franța ex exportă către Regatul Unit uh, în valoare de 4 uh, miliarde produse agroalimentare și deci nu putem uh, ignora negocierile cu Regatul Unit. Negocierile UE-Regatul Unit nu um, sunt sub nicio formă um, finalizate, dar oare uh, se va face în cadrul Uniunii Vamale, în cadrul unui acord de liber schimb, în cadrul OMC. Um, în cadrul acestora vom um, uh, face schimburile comerciale? Mi se pare um, foarte îngrijorător că nu știm nimic în acest domeniu. Da, da, vă aduc aminte că vom discuta despre comerț la următorul punct. Acum e vorba doar de buget. Și întrebările dumneavoastră ar trebui să se refere strict la acest subiect. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca eurodeputat din uh, Irlanda, mă interesează acest subiect foarte tare. Ascult uh, cifrele pe care le-ați vehiculat și e uh, riscul să apară pericole. Din punct de vedere politic. Trebuie să vedem care uh, vor fi cheltuielile, ce se va vrea. 10 miliarde reduse, reducere de 3 miliarde. Ce ne va ajuta din punct de vedere politic este să vedem ce se întâmplă cu uh, contribuabilii europeni. Ei simt că e valorificată contribuția lor? Pentru că dacă în continuare aceleași persoane primesc sute de mii de subvenții, nu vom convinge pe nimeni. Va trebui să-i convingem pe acești oameni să continue să uh, o investească bani într-un buget PAC care nu neapărat ajunge la cine are nevoie de aceste sume. Deci dacă dorim să menținem uh, fluxul de bani înspre PAC, trebuie ca banii să se întoarcă la fermieri, nu la cei care uh, dețin poziții de monopol în exploatațiile agricole. Uh, atunci vor reuși să convingem pe cineva. Eurodeputații, sistemul european, oamenii de aici trebuie să facă tot posibilul pentru ca sumele din agricultură să fie maximizate. Dar dacă iarăși ajung la cei care nu sunt implicați direct în agricultură, atunci nu avem chiar nicio șansă. Și dacă e situația în care nu mai avem acea, aceleași sume de bani, atunci trebuie să garantăm că banii rămași merg la micul fermier la persoana care are nevoie, cu adevărat. E o situație care se repetă uh, mereu. Uh, toată lumea confirmă asta. 80% din sume merg către 20% din fermieri. Păi dacă va avea loc o reducere, atunci să facem reducerea la aceștia care primesc 80% uh, și restul să lăsăm pentru fermierii adevărați. Și atunci nu va exista nicio uh, sumă uh, lipsă și și mai bine nu vor, vor mai primi mari exploatatori cu poziții de monopol. Mulțumesc. Președintele. Vorbesc cu domnul Flanagan. Vă rog, puteți să rămâneți la subiect. Banii și unde se duc ei nu e discuția de azi. Vom discuta asta mai târziu. Acum discutăm despre Brexit și implicațiile sale bugetare. Să ne axăm pe acest subiect, vă rog. Domnul Des. Domnul Des. Mulțumesc, domnule, de, domnule președinte, mulțumesc celor doi vorbitori. Să ne fie foarte clar, dacă pleacă Regatul Unit, vom avea bani mai puțini. Asta e. Așa e. Cu ce efecte asupra pacului? Am ascultat diferitele scenarii. Dacă vom avea bani mai puțini, asta este, dar să nu se întâmple pe, doar pe costul uh, bugetului PAC. Dacă se fac reduceri, dacă trebuie să se facă, atunci să existe marge procentuale aplicate tuturor domeniilor. Nu se poate ca bugetul PAC să fie uh, Uh, să se ducă de râpă doar în beneficiul altora. Deci acesta este primul mesaj politic pe care doresc să-l transmit aici. Cum distribuim uh, banii, să vedem. Vom uh, mai avea posibilitatea să intrăm în detalii, dar cu privire la prezentările de astăzi, o întrebare mai degrabă politică. Cum poate Uniunea Europeană să primească bani în plus? Nu se poate ca statele membre să ofere din ce în ce mai multe sarcini Uniunii, dar să nu mai plătească. În Germania, la ora actuală, se poartă negocieri dificile de coaliție. Și am apreciat foarte tare că dacă se cer prerogative în plus la Bruxelles, să existe și sume în plus. Fostul ministru de finanțe Schäuble, în urmă cu câteva luni, a fost la Bruxelles și a trimis în această direcție, a făcut cumva, a bătut în, între, înspre aceasta. Deci dacă vin noi sarcini înspre noi, dacă se face, de exemplu, cercetare, atunci evident trebuie să existe bani pentru asta. Noi, cei de la Agri, nu vom rezolva noi problema. Cei de la bugete și statele membre trebuie să-și bată capul cu asta, dar este foarte interesat de văzut care pot fi efectele. Iar domnului Egnu îi spun așa. Tare teamă mea că după ce pleacă Regatul Unit se ajunge la o fragmentare a concurenței în mediul agricol, fiindcă dacă pleacă Regatul Unit și economisește atâția bani, atunci fermierii din Regatul Unit uh, vor primi dublul plăților echivalente față de ce au primit până acum. Și asta ar însemna o fragmentare a concurenței în Uniunea Europeană. Știți prea bine că am glumit cu ultima afirmație. Domnul Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor doi invitați pentru prezentarea lor. În ceea ce privește bugetul, ați uh, explicat trei scenarii posibile. Fie cresc uh, fondurile, fie uh, scădem cheltuielile sau lucrurile rămân la fel, dar nu vorbiți despre resurse proprii. Și este un subiect important. Este intenționat faptul că nu vorbiți despre asta? sau este ceva ce ați uh, păstrat ca alternativă de rezervă. Apoi, nu putem separa efectul Brexitului de efectele noilor provocări uh, cu care se confruntă Uniunea Europeană. Vorbim despre migrație și nu numai. Vorbim și despre chestii de, chestiuni de apărare vorbim despre armonizare socială, fiscală, suntem confruntați cu acest uh, efect al dublelor uh, sau multiplelor provocări. Și trebuie să ne gândim oare și la structura PAC și dacă punem sub semnul întrebării structura uh, și structura PAC și structura bugetului, Uh, mă întreb dacă Uniunea Europeană va putea să uh, își respecte angajamentele. Bugetul de coeziune, bugetul de PAC, uh, toate acestea vor fi afectate. Problema însă este mai largă, este de ordin global. Aș vrea să ne spunem mai mult despre asta. În ceea ce privește PAC, ne spuneți că nu există metode tehnice pentru a măsura impactul Brexitului asupra reformelor viitoare. Practic, ce ne spuneți este că mm, nu trebuie să ținem cont de buget, pentru că, de fapt, nu știm care va fi efectul și să lucrăm la proiect dintr-o viziune politică. Și cred că este momentul în care trebuie să discutăm despre chestiuni de fond Dacă toate statele își cresc bugetele în domeniul agricol și alimentar, ar fi... Ar, nu este în ordine dacă în Uniunea Europeană bugetul este mai mic sau scade. Trebuie să facem apel la membrii Comisiei pentru a lucra la um, orientările politice ale viitoarei PAC. Două minute. Uh, macie... Doamnelor și domnilor, vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute. Vedeți timpul pe ecran și veți vedea cum se aprind steluțele cu 10 secunde înainte. Doamna Aguilera. E... Mulțumesc, domnule președinte. Mai, mul- mai mulți colegi uh, au pus deja întrebarea pe care doream să o pun eu, așa că vă pun altă întrebare. Ce părere aveți în legătură cu pierderea de buget care ar putea, dacă nu se ajunge la un acord, grupul nostru uh, lucrează la posibilitatea dotării um, cu resurse proprii, uh, uh, deci cu un impozit specific care ar permite bugetului să crească. Este o posibilitate. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu această posibilitate, dacă ați studiat acest scenariu ca să nu scadă bugetul în general. Pentru că este, cred, un aspect interesant. Și apoi, um, un alt aspect pe care l-ați menționat este faptul că s-ar putea să existe consecințe asupra plăților FEOGA uh, din 2019 și 2020. Deci nu atât la FEDER, cât la FEOGA. Deci plățile directe din uh, pilonul uh, întâi. Puteți să-mi spuneți concret care ar fi aceste consecințe pentru că agricultorii s-ar putea speria dacă ar auzi așa ceva. Uh, cred că s-ar putea crea multe incertitudini dacă nu explicăm exact despre ce e vorba și vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră foarte interesante. Niektóre pytania już wchodzą w kompetencje polityków. Președintele, iată sunt, întrebări cu privire, sunt câteva întrebări care vizează opțiunile politice. De exemplu, cum va fi structurat uh, deficitul, cine va suporta mare parte din acesta. Doamna McGuinness, mulțumesc. Mulțumesc experților care au venit cu aceste cifre. Cred că toate întrebările noastre sunt politice, deci nu știu dacă experții noștri ne pot răspunde la ele. Dar voi face o observație cu privire la factura Brexitului din prezentarea noastră și ați spus că ar trebui să fim prudenți în ceea ce privește legarea uh, a unei facturi Brexit uh, de uh, niște aranjamente de tranziție. Riscul este să legăm plata angaj. Riscul este ca UK să lege plata către UE de acordul final. Asta se discută și oficial și neoficial. Așa am auzit eu. Și apoi cu privire la ce a spus colegul meu Agnew. Să ascultăm puțin care este opinia lui, fiindcă așa ne dăm seama cu ce avem uh, de-a face. Am respect enorm pentru expertiza sa din domeniul agriculturii, dar n-am niciun fel de înțelegere pentru simțul dumneavoastră al solidarității veniți aici, credem cu toții în libertatea de exprimare, dar dumneavoastră sunteți nerespectos față de uh, uh, spiritul de solidaritate. Și cu privire la relația cu Irlanda, greșiți. E urât cum vă exprimați. E vorba de solidaritate în Uniunea Europeană, pentru ca cei care au mai puțin să poată crește, să se dezvolte și să fie puternici. Despre asta este în Europa. Și dacă n-ați înțeles asta, uh, Poate că tocmai de-aia vreați să plecați, dar vă rog frumos, tratați-ne cu demnitate și respect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. O provocare imensă, nu încape niciun dubiu. Dar trebuie să fim realiști și să privim realitatea în ochi. Când domnul Barnier a vorbit în Parlamentul irlandez, nu știu ce spune. În Irlanda cred că avem una dintre cele mai grele probleme de rezolvat. E o frontieră acolo între noi și între Republica noastră și Irlanda de Nord, în momentul în care va pleca Regatul Unit, mai e și o frontieră între Regatul Unit și Uniunea Europeană pentru noi. Și o diferență uriașă. Domnul Barnier a spus că vor fi consecințe, că vor fi probleme, că vor fi dificultăți. Domnul Agnew îi spun așa. A rare ori sunt de acord cu liderul partidului său. Mă gândesc că el este, dar liderul său n-a a făcut un discurs în plenară și a spus domnului Juncker că dacă i-ar fi dat suficiente, uh, suficientă muniție lui Cameron să lupte în referendum, nu s-ar fi întâmplat acest rezultat. Și sunt de acord. Ne aflăm unde ne aflăm din cauza intransigențelor uh, din uh, trecut. Să nu permitem acum trecutul să dicteze cum să arate viitorul nostru. E un dezastru să plece Regatul Unit uh, fără un acord, cum se cade. Și mulțumesc tuturor pentru contribuții, foarte importante de altfel. Mulțumesc experților noștri. Pare rău că nu v-am reținut numele. Dar mă adresez invitatei noastre care a vorbit despre dinamica negocierilor în Uniunea Europeană poate puțin să elaboreze ce înseamnă schimbarea dinamicii negocierilor în Europa. Ar însemna să existe așa o tranziție nord-sud și către domnul Haas, care a spus despre buget că dacă e bine gestionată situația, bugetul poate fi simplificat. Puteți intra puțin în detalii? Cum să definim o soluție în acest stil? Fiindcă eu, când plec, n-aș vrea să las în spatele meu un haos în Uniunea Europeană. Nu e nici în beneficiul nostru la o adică. Mulțumim, domnul uh, McCarthy. McCarthy. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, mulțumesc uh, pentru prezentări. Pentru că mi se pare că la multe capitole noi suntem în urma subiectului și am simțit deja colții uh, Brexitului. Vorbim despre uh, domeniul cultivării ciupercilor și despre carnea de vită în Irlanda, domenii care au avut deja de suferit. Deci acest raport este foarte relevant pentru sectorul agricol, mai ales pentru Irlanda, unde se cam știe că șocul economic va fi resimțit din plin de noi. Și dacă este să ne uităm la formula aceasta UE28 și dacă mă uit la fiecare sector, oamenii care vor resimți cel mai tare impactul negativ din cauza agendei Brexit vor fi fermierii din Irlanda uh, de Nord și apoi din, uh, din nordul Irlandei și apoi din sudul Irlandei. Și uh, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi toți. Parlamentul a adoptat o poziție fermă despre cum să punem problema și ar trebui să știm care este amenințarea. Nu cred că exagerez când spun că ne paște o catastrofă. Din punct de vedere geografic, din punctul de vedere al proximității și din punctul de vedere a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Irlanda, mie mi se pare că acolo sectoarele noastre sunt foarte integrate și orice întrerupere cuplată cumva de uh, distorsionări pe piață, în funcție de unde este fluxul comercial către UK și către UE, totul va fi foarte complicat. Toate rutele se vor complica și se schimbă pentru Irlanda. Deci trebuie să fim foarte fermi, trebuie să fim uh, onești și trebuie să ne asigurăm că orice fermier din Irlanda știe ce pericol îl paște, să ne asigurăm că poziția Parlamentului vis-a-vis -vis de nevoia ca Irlanda de Nord să rămână partea pieței unice uh, trebuie să rămână în picioare. Bine ar fi să rămână și Regatul Unit, dar în orice caz Irlanda trebuie protejată, pentru că consecințele uh, oricărei alte acțiuni sunt imposibile. Mulțumesc! Side of the campaign. Ca persoană din Regatul Unit care a susținut rămânerea în Uniunea Europeană, mi se pare că uh, după ce am văzut uh, cifrele, aș vrea să vă spun, îmi pare rău, îmi pare rău că am pierdut referendumul în Regatul Unit, pentru că vedem consecințele și cifrele văzute astăzi, sincer, uh, mă întristează, pentru că impactul va fi asupra unor oameni reali, uh, asupra oamenilor obișnuiți din Uniunea Europeană, iar uh, argumentul referitor la solidaritate a ajuns unde sau, fine, îl accept. Aș vrea mai ales să-mi cer scuze față de Republica Irlanda. Îmi amintesc când eram copil, mergeam la cumpărături cu mama și mi-a spus că trebuie să cumpărăm unt. Am mers la raionul de unci să iau unt și ea mi-a spus, nu, nu, ia-l pe ăla irlandez. Și eu am spus, de ce cumpărăm noi uh, unt irlandez, mamă? Și ea mi-a spus, după ce le-am făcut noi englezii irlandezilor, măcar untul lor putem să-l cumpărăm. Și după aceea am primit o lecție de istorie despre uh, foametea cauzată de uh, eșecul recoltelor de uh, cartofi în Irlanda. Cifrele pe care le-am auzit și modul în care se reduce impactul în diferite țări uh, trebuie să nu ne facă să uităm că este vorba de producția de mâncare. Nu pare să facă parte din studiul dumneavoastră, dar mă întreb dacă ați lucrat uh, sau cunoașteți vreo lucrare uh, care arată ce înseamnă asta pentru producția de mâncare. Dacă bugetul e redus cu 10%, asta înseamnă că se produce mai puțin, cu 10, mai puțină mâncare cu 10%? Bun, înțeleg că nu e așa, dar dacă cheltuim mai puțin bani pentru PAC, probabil vom produce mai puțină mâncare. Și când comunicăm asta publicului, trebuie să să avem un procentaj referitor la ce va însemna asta în ceea ce privește cantitatea de mâncare. Mulțumesc, domnul Bogovici. Eh, hvala za besedo. Eh, najprej iskrena zahvala za to študijo oziroma te študije, ki jih danes imamo na mizi. Eh, sam sem vedno pristaš tega, da je potrebno vedeti, kaj. Întotdeauna sunt pentru ideea de a ști exact care sunt consecințele acțiunilor noastre. Din păcate, acum vedem că aceste studii ar fi trebuit făcute cu mult înainte să se ia anumite măsuri în ceea ce privește Brexitul, Brexitul dar e clar că consecințe vor exista, atât financiare cât și în uh, comerțul cu bunuri. În uh, Uniunea Europeană, în Parlamentul European, uh, trebuie să ne ocupăm mai mult de Brexit. Avem negocierile pe de o parte, avem CFM-ul pe de o parte și noua configurație a pacului în al treilea rând. Mm, cu siguranță se pot îmbunătăți lucrurile în toate aceste domenii și Brexitul ne oferă oportunitate să reflectăm la posibilitatea, la, la utilitatea Uniunii Europene, pe ce se bazează ea, pe solidaritate, pe solidaritate cu regiunile mai puțin dezvoltate. Să nu uităm că atunci când uh, avem o piață liberă și exportatorii neți au de câștigat de pe urma acesteia. Uh, eu cred că mm, toate aceste elemente ne vor ajuta în reflexia noastră și că principiul solidarității va fi uh, cel care um, va ne va ghida în continuare în Uniunea Europeană. Eu cred că tot ceea ce face Uniunea Europeană ă, sau toată, toată contribuția Uniunii Europene este mai mare decât acest 1%. Poate reușim să ajungem la 1,23%, așa cum prevede tratatul. Uniunea e important să fie solidară cu cetățenii, ca cetățenii să dorească în continuare să trăiască într această Uniune. Mulțumesc! Acum le vom uh, cere experților noștri să răspundă la întrebări. 10 minute, dar vă rog să nu depășiți. Okay, thank you very much for your interesting questions. I think I can answer several of them together because several of you um, referred Mulțumesc pentru întrebări. Cred că pot să le iau împreună pentru că mulți ați vorbit despre noi venituri prin uh, resurse proprii noi sau prin alte tipuri de contribuție. Uh, dar, pe scurt, să vă răspund la întrebarea privind produ- producția de uh, hrană. Cred că profesorul Matthews poate să vă uh, dea o estimare în acest sens. El știe mai multe despre asta. În ceea ce privește o, uh, o cheltuire mai eficientă a fondurilor, bineînțeles că asta ar ajuta uh, Uh, la creșterea mm, toleranței pentru cheltuieli mai mari, mai ales în statele contribuitor net. Și sunt de acord că trebuie să uh, uh, luăm în considerare o reformă a sistemului de resurse proprii. Este menționat asta și în recomandări. La începutul acestui an, Mario Monti și grupul la nivel înalt de experți au publicat un Um, raport referitor la cum s-ar putea reforma um, sistemul de resurse proprii. Din păcate acest, uh, mai ales ținând cont de Brexit, din păcate acest raport nu s-a bucurat de atenția necesară și meritată. În același timp, este important să clarificăm că contribuțiile naționale sunt și ele resurse proprii. Prin aducerea de noi resurse proprii nu se rezolvă problema echilibrelor uh, și dezechilibrelor nete. O nouă resursă în sine nu vine cu mai mult, nu înseamnă mai mulți bani pentru că statele membre vor plăti mai puțin în contribuții bazate pe venitul național brut. S-ar putea însă să crească nivelul de acceptanță. Și există unele idei interesante în acest uh, domeniu, în raportul Monti o taxă pe CO2, o taxă pe electricitate, însă țineți cont de faptul că statele membre vor putea întotdeauna să uh, numească asta o contribuție și să, le, să o includă în uh, balanțele nete. Dacă statele membre simt că uh, dau banii pe ceva care este valoros pentru întreaga Uniune Europeană, vor accepta contribuții crescute. Dacă nu, probabil că nu. Un ultim element. Din slide-ul nostru referitor la contribuții crescute, putem vedea că nu vorbim despre creștere enorme, însă sunt uh, pro problematice din punct de vedere politic, pentru că sunt creșteri mari, mai ales pentru țările care deja sunt contribuitori net, net. Și dezbaterea politică este dificilă. Am văzut asta în Germania, în Austria. Prima reacție a fost întotdeauna nu vrem să plătim mai mult pentru că deja plătim prea mult. Deci, pe de o parte avem uh, posibilitatea de a simplifica bugetul pentru că se pune capăt aproape tuturor rabaturilor, ceea ce ar fi bine, însă în același timp este greu să facem asta odată cu creșterea contribuțiilor, pentru că contribuitorii neți vor plăti mai mult și pentru că nu vor mai avea rabaturile dar și pentru că au, vor avea contribuții mai mari. Deci este dificil din punct de vedere politic, dar sunt de acord că trebuie să avem o dezbatere în acest sens. Vă dau cuvântul. Voi continua cu chestiunea resurselor uh, proprii. Am vorbit despre asta în uh, studiul nostru și ne-am gândit și la acest uh, scenariu. Există multe așteptări față de aceste noi resurse. Bineînțeles, noi suntem pentru la institutul nostru Cred că am uh, publicat uh, multe lucrări care cereau reforma sistemului de resurse proprii. Credem că ar fi cel mai bine pentru viitor să se întâmple asta. Însă suntem oarecum sceptici de a se, față de capacitatea de a face asta înainte de 2020. Dacă vă uitați la documentul de reflecție privind viitorul finanțelor uh, ce a venit din partea Comisiei, am senzația că noile resurse sunt văzute ca un mod ușor de a se adapta la Brexit. În toate scenariile este prevăzută întotdeauna o reformă a noilor resurse, a noilor resurse proprii. Când ne uităm la cât a durat să se ia o decizie uh, ultima dată privind resursele proprii, a durat trei ani. S-a prezentat în 2012 și s-a adoptat și s-a pus în vigoare trei ani mai târziu. Și, de fapt, nu s-au creat uh, mari schimbări, pentru că nu s-au adus multe resurse uh, noi proprii. Și asta mă face să fiu sceptică uh, față de posibilitatea de a face asta în 2020. Deci, în cel mai bun caz, se va întâmpla, dar nu va fi gata pentru 2020. Eu, dacă aș fi la Parlamentul European, m-aș, um, eu pentru Parlamentul European vă recomand să vă gândiți că s-ar putea să nu fie uh, să nu, nu fie gata de a fi folosită această, uh, această reformă în 2020. Uh, deci există posibilități care sunt mai dificile, dar mai realiste. Nu este că nu ne dorim asta, ci credem că nu se va putea face. În ceea ce privește dinamica negocierilor și cum se poate schimba, dacă vă amintiți de, ultimul, de ultimele negocieri CFM, Regatul Unit întotdeauna a fost uh, printre uh, contribuitorii neți cu abordarea cea mai radicală. La ultimele negocieri uh, privind CFM a fost din cauza Regatului Unit că am avut uh, un plafon de plăți atât de redus. Uh, Regatul Unit în ultimul moment a solicitat scăderea plafonului de plăți în CFM și este ironic. Pentru că dacă avem uh, raluri foarte mari la finalul CFM-ului actual, este din cauza Regatului Unit care a dorit reducerea uh, plafonului de plăți. Și dacă Regatul Unit va pleca, asta s-ar putea să schimbe dinamica negocierilor. Bineînțeles, nu știu ce se va întâmpla. Uh, Însă s-ar putea să existe o abordare mai constructivă, chiar dacă și asta va fi mai dificil, pentru că cu banii lipsă de la Regatul Unit ar putea să fie nevoie să se crească contribuțiile. Apoi, în ceea ce privește așa zisa factură de Brexit, voi începe cu partea cea mai ușoară. Diferența între FEOGA și uh, FEDER, la începutul uh, negocierilor au fost două poziții în ceea ce privește creditele de angajament incluse în CFM, dar care nu au fost încă incluse în bugetele anuale și dacă ar putea fi acestea incluse în factura de Brexit. Și s-a spus, putem uh, include angajamentele care nu sunt bugetate numai dacă sunt incluse în, uh, în conturile consolidate, dacă sunt pasive ale UE, deci cele care au fost traduse în contracte deci cele pentru care există o, semn, o semnătură între Comisia Europeană și un, benefic, un beneficiar. Și asta e numai la fondurile structurale. Există uh, planurile operaționale, programele operaționale și există deci cineva care a semnat. Și deci este considerată o pasivă pentru UE. Acum se vorbește mai puțin despre asta. Dacă vorbim despre asta, aici nu sunt incluse uh, creditele de plată După discursul uh, Teresei May, uh, a reieșit că ea acceptă să plătească um, angajamentele, uh, însă și s-a angajat să plătească ralurile care sunt, pendin, care sunt care trebuie să fie plătite, care sunt scadente în 2020. Incapacitatea Uh, Regatului Unit este surprinzătoare de a nu înțelege care, cum funcționează această factură, să spunem, care este baza juridică. Însă, și au, luat o, au avut o abordare foarte legalistică, juridică. Însă, problema este nu atât juridică, uh, cât una politică. Uniunea Europeană uh, cere Regatului Unit să se retragă în mod ordonat, fără să lase în urmă haos este un fel de responsabilitate politică pentru Regatul Unit, pentru statul membru care ne părăsește, să nu lase lucrurile într-o situație mai rea, mai ales pentru CFM-ul actual. Vedem uh, că în urma discursului Teresei mei în Florența, uh, pare să-și fi asumat responsabilitatea de a nu lăsa în urmă uh, o situație mai rea decât fără Brexit. Însă, trebuie să se lege asta de acordul uh, tranzițional. Și apoi, legătura cu acordul de tranziție. Regatul Unit uh, insistă asupra acestuia, dar nu este acceptat și cred că va fi dificil ca restul UE să accepte asta. Asta nu înseamnă, bun, asta e opinia mea personală, dar asta nu înseamnă că nu există posibilitatea ca guvernul britanic să vândă această factură ca un fel de acord de tranziție. Mulțumesc, atât aveam de spus. Mulțumim. Acum vom trece mai departe la a doua parte a workshopului nostru. comerțul UE, Regatul Unit, în produse agricole, impactul um, eventual, vorbitori Cecilia Belora și Jean Fure de la Centru pentru cercetare inter... Centrul Internațional de Cercetare și Modelare Economică de la Paris, CIREM. Ne vom concentra acum asupra comerțului și am să vă rog ca și întrebările dumneavoastră să, să se refere la acest subiect. 20 Din nou, vă rog, 20 de minute pentru amândoi. Good morning and thank you for your attention. So I'm Bună dimineața, mulțumesc pentru atenție. Eu vă voi prezenta principalele concluzii ale primei părți uh, a raportului nostru, bazat pe analiza relației comerciale actuale între cele 27 de statele Uniunii Europene și Regatul Unit. În a doua parte, colegul meu, Jean Fouret, va prezenta principalele rezultate ale simulărilor pe care le-am făcut în legătură cu lumea de după Brexit dacă nu s-a ajuns la un acord comercial cu Regatul Unit. Iată statisticile care pot fi foarte interesante în legătură cu principalele sectoare și principalele țări care ar fi afectate de Brexit. Dacă ne uităm la cifre în general, primul element uh, evident este simetria. Regatul Unit este a doua uh, țară din Uniunea Europeană um, ca rezultate economice, ca dimensiuni, PIB și uh, PIB pe cap de locuitor și a treia țară când vine vorba de populație. Și asta ne dă o idee legată de dimensiunile acestei piețe. Dar dacă luăm Regatul Unit singur, că este o țară mică în comparație cu Uniunea Europeană din 27 de state membre ca bloc, cum PIB care este de 5 ori mai mic decât cel european. Acestea fiind spuse, Regatul Unit rămâne o țară bogată, foarte apropiată geografic de Europa, de Uniunea Europeană, deci impactul va fi totuși mare. Aceste cifre uh, medii uh, Ehm, înseamnă anumite lucruri specifice pentru anumite țări și sectoare din Uniunea Europeană pentru care Regatul Unit este un partener major și care vor fi afectate de un Brexit dur. Cum arată statisticile comerciale? Mai întâi, o notă metodologică. Toate cifrele pe care le vedeți aici și pe care vi le vom prezenta și care sunt în raport sunt cifre medii pentru perioada 2013-2015. Ideea este să încercăm să ne bazăm analiza pe ani medii. Deci să scăpăm de efecte specifice, cel puțin parțial. Acestea fiind spuse, vedem aici în al doilea tabel că fluxurile comerciale bilaterale între UE27 și Regatul Unit sunt în valoare de aproximativ 570 de miliarde anual și comerțul cu bunuri uh, uh, agricole este, reprezintă aproximativ 11%. Deci chiar dacă ar fi impact, un impact major asupra acestui, acestor sectoare, uh, cel mai important este comerțul cu uh, bunuri manufacturate, mai mult decât cu bunuri agricole. În al doilea rând, balanța comercială este pozitivă pentru UE27, atât pentru bunuri manufacturate cât și pentru produsele agricole. Și Regatul Unit joacă un rol important în exporturile de uh, bunuri agricole, pentru că reprezintă 9% din toate exporturile um, de produse agricole din UE27. Ne vom concentra prezentarea doar pe partea legată de exporturi. Dar, bineînțeles, aveți cifre și detalii și în legătură cu importurile în uh, raport și putem să discutăm și despre acestea la partea de întrebări și răspunsuri. Apoi, întrebarea este care sunt principalii exportatori și care sunt principalele sectoare uh, de export în Regatul Unit și care ar fi deci principalele țări și sectoare afectate de Brexit. Și acest uh, tabel arată care sunt principalele sectoare ale exporturilor spre Regatul Unit. Ca să fim consecvenți cu a doua parte a studiului, folosim o clasificare de bunuri care este cea din uh, bază de date GTAP, și conform acestei clasificări, primul sector de, în care se exportă cele mai multe bunuri în Regatul Unit uh, sunt produse alimentare în general, deci o serie de produse, mai ales nutrețuri pentru animale, preparate și alte uh, bunuri procesate, cum ar fi biscuiții. Este, exportul este în valoare de aproximativ 17 miliarde pe an. Ad, urmează carnea uh, și lactatele, pentru că avem uh, lactatele um, și um, carnea de vită, care în total reprezintă mai mult exporturile de băuturi alcoolice și tutun, care în valoare de 7 miliarde. Principalii exportatori în aceste sectoare sunt Germania, Franța, țările de jos și Irlanda, după cum vedeți în uh, tabel și uh, Urmă, cifrele din următorul tabel confirmă că și dacă luăm toate sectoarele agricole împreună și nu doar uh, sectoarele mm, cele mai mari, principali exportatori sunt țările de jos, Franța, Irlanda și apoi Germania și apoi o serie de alte țări, cum ar fi Spania, Italia, Belgia și Luxemburgul. Ceea ce e important să vedem pe acest slide este cifra cu roșu. 4,6% este partea din exporturi, agri exporturi agricole din Irlanda, care merg în Regatul Unit. Este o cifră mare și oricum mai mare decât uh, cele ale altor țări, care sunt de aproximativ 1% din exporturile lor. Dincolo de valoare, un alt element important de luat în considerare este protecția. Exporturile UE uh, pot să fie mai mult sau puțin protejate. Astăzi, bineînțeles, nu există taxe vamale în comerțul dintre statele membre UE, dar avem măsuri netarifare. Acestea nu au Uh, nu sunt țintite, nu au ca obiectiv țintit uh, comerțul și exporturile, dar au un impact și impactul uh, nu e deloc neglijabil. De exemplu, sunt o serie de condiții de etichetare privind originea geografică a cărnii, de exemplu, și aceste condiții ar putea avea un impact asupra comerțului în comparație cu ceea ce se întâmplă pe piața internă. Măsurile netarifare sunt în roșu pe acest uh, grafic și uh, echivalentul ad valoram este de aproximativ 18%. Acest echivalent este valoarea unei taxe vamale care ar avea același impact ca și măsura netarifară, uh, ca și impactul măsurii netarifare. Pe acest grafic vedem că într-o lume de după Brexit, în care nu există un acord comercial cu Regatul Unit, ar crește mult măsurile de protecție comercială. Acest lucru este evident uh, fiecare celulă din, din uh, grafic. Deci am avea taxe vamale între 0 și valoarea națiunii cele mai favorizate, care este de aproximativ 18%, și măsurile netarifare ar crește și ele ca valoare netă uh, sau echivalență după ce uh, Regatul Unit sau UE ar adapta noi reglementări uh, care nu ar mai fi similare sau uh, aceleași și media măsurilor netarifare ar reprezenta aproximativ 45% sau 20%, 20 de puncte de procente în plus față de ce avem astăzi. Al doilea lucru important de văzut aici este faptul că sectoarele care se vor confrunta um, cel mai mult cu uh, impactul uh, Uh, măsurilor protecționiste vor fi cele care reprezintă cea mai mare parte din exporturi, adică lactate, carne uh, și așa mai departe. Deci aceste sectoare vor suferi de impacturi um, majore. Ultimul uh, tabel pe care voi comenta este acesta. Aici aveți informații în legătură cu valoarea comerțului pe de o parte și uh, măsurile de protecție comercială pe de altă parte. Aveți aceleași sectoare aici ca și în uh, tabelul al patrulea, dar de aici uh, sunt ordonate în funcție de valoarea comercială înmulțită cu nivelul protecției. Deci principalul mesaj aici este că cele trei sectoare cu portocaliu uh, se află mult mai sus decât înainte. Deci, uh, produsele lactate și, ce, și carnea sunt mult în fața băuturilor și tutunului. Deci, ideea este că miza e mare pentru aceste sectoare și, bineînțeles, pentru principalii exportatori, uh, țările de jos și Irlanda. După cum veți vedea imediat, acest indicator simplu este uh, destul de fiabil dar doar pentru uh, comerț. Și uh, pe baza unor modele putem uh, să prevedem și modul în care se va deplasa cererea și producția și care va fi impactul macroeconomic. Ah, Mulțumesc. După ce am analizat datele comerciale, am încercat să evaluăm lumea de după Brexit într-un model comercial care se numește Miraj. Nu voi intra prea mult în detalii. Practic, am uh, studiat pe de o parte modelul business as usual, deci ce s-ar fi întâmplat dacă Regatul Unit ar fi rămas în UE și comparăm această situație cu situația de după Brexit. O situație de după Brexit în care taxele vamale ar fi uh, crescut până la valoarea mm, națiunii cele mai favorizate de la OMC și măsurile netarifare ar crește de asemenea, așa cum a explicat Cecilia. Datele sunt consecvente între cele două părți, nu voi uh, intra prea mult în detalii în legătură cu acestea. Deci, uh, scenariul OMC ar fi un Brexit fără acord comercial. am uh, reorganizat sectoarele și țările în funcție de magnitudinea impactului și am ajuns aproape la aceleași concluzii ca și cele prezentate de Cecilia. Deci, practic, s-ar reduce enorm comerțul, în, practic s-ar expropa cu 62% mai puțin din UE uh, spre Regatul Unit și în anumite sectoare anumite sectoare sunt mai impactate decât altele, mai ales uh, alimente diverse, deci uh, sectorul în care intră nutrețurile pentru animale și uh, uh, biscuiții și așa mai departe, dar și sectorul uh, carnei de pasăre și cel al lactatelor. Este interesant că pentru anumite sectoare uh, comerțul dispare aproape, <laughs> scade comerțul cu peste 90%. E vorba de carnea carne de pasăre, lactatele, carnea de vită și porc și zahărul. Deci, iată, în ce situație s-ar ajunge dacă s-ar ajunge la un Brexit fără acord comercial. în legătură cu comerțul dintre uh, UE spre Regatul Unit, țările cele mai afectate sunt cei mai mari exportatori înspre Regatul Unit, adică țările de jos, Irlanda și Franța, dar impactul relativ ne arată că anumite țări ar, ar fi um, greu afectate când vine vorba de comerț și mai ales Irlanda are cărei uh, exporturi spre Regatul Unit uh, la bunurile agricole ar scădea cu peste 70%, dar și restul uh, statelor nemenționate aici și Polonia. Și anumite sectoare, chiar dacă sunt exportatori mari spre Regatul Unit, ar fi mai protejate mm, decât altele. De exemplu, Franța, Spania și Suedia Uh, al căror comerț cu Regatul Unit uh, ar scădea cu 50% sau mai puțin. Trade are uh, basically what the data just... Acest uh, deci țările cel mai, cele mai impactate ca volum sunt cei mai mari exportatori. Dar, ca să mergem un pas mai departe, există diverse efecte Uh, dincolo de faptul că scad exporturile, deci astfel va scădea și uh, activitatea uh, comercială și de producție în, în bunuri agricole. Vedeți acest lucru cu roz pe grafic, dar mai sunt și alte efecte care au un rol de jucat, de exemplu, comerțul din cadrul Uniunii Europene, care ar crește. De ce? producătorii europeni vor beneficia pe piața europeană de o nouă protecție de măsurile tarifare și netarifare, deci vor deveni mai competitivi decât producătorii britanici uh, pe propria lor piață internă și uh, um, pe piața celorlalte state din UE27. Vedeți acest lucru cu negru pe uh, grafic. Deci ar, va fi ceva mai multă activitate economică după Brexit pentru uh, a furniza pe piața internă și pe piața europeană. Dar um, această activitate în plus nu va compensa pierderea de pe urma Brexitului și exporturilor spre piața britanică. Dar lucrurile sunt uh, mai complicate decât doar exporturile spre UE. Și se va câștiga competitivitate relativă și față de restul lumii pentru produsele agricole europene. pentru că Regatul Unit ar, ar pierde o parte din competitivitatea ei, pentru că depinde de uh, consumul. Uh, Uniunea Europeană rămâne un uh, grup, uh, un bloc fără tarife, deci competitivitatea relativă a Uniunii Europene uh, în lume va fi mai bună după Brexit. În fine, două țări uh, se demarcă în această analiză, Irlanda și țările de jos Întâi pentru că în ele va scădea cel mai mult activitatea economică și, în al doilea rând, pentru că ele nu uh, beneficiază de această, uh, în acest efect de creșterea competitivității. Aceste țări sunt uh, efectiv dependente de produsele din Regatul Unit pentru și acest lucru înseamnă că competitivitatea pe care ar fi câștigat-o de pe urma protecției se va pierde, pentru că vor avea costuri mai mari de, de import pentru produse intermediare. Pentru a intra și mai mult în detalii, dar bineînțeles în studiu veți găsi mai multe informații. Bineînțeles, situația este foarte diferită de la un sector la altul și de la o țară la alta. Pe această hartă vedeți că, în medie, sectorul sectorul cel mai impactat este sectorul bunuri comerciale diverse, deci e vorba de sucul de portocale, de biscuiți și de alimente pentru câini și pisici. Um, și alte sectoare în situații de risc sunt cel al fructelor și legumelor în Spania, cel al cărnii de uh, porc și de pasăre în țările de jos și pe de altă parte sunt anumite sectoare în anumite țări, puține, dar uh, sunt, care ar beneficia de pe urma Brexitului, pentru că produsele lor vor înlocui produsele britanice în Uniunea Europeană, de exemplu, sectorul uh, bovinelor în Franța sau uh, cel al grâului în Spania. Deci uh, ar putea exista o ofertă suplimentară pe piața internă pentru protecția acestor produse. Iată aici uh, cum ar, ar apărea valoarea adăugată uh, pentru valoarea economică, activitatea economică în sectorul bunurilor agricole. În primul grup se regăsește doar Irlanda, care ar fi țara cea mai afectată. Activitatea sa în domeniul sectorul agricol va scădea cu 16%. Um, subliniem acest lucru în studiu. Alte țări sunt mai puțin impactate, cum ar, uh, dar totuși uh, sunt, uh, impactul este considerabil. E vorba de Belgia, Luxemburg și, țări, și țările de jos. Regatul Unit e cu verde aici pentru a sublinia faptul că dacă se uh, Uh, pun din nou taxe vamale între Regatul Unit și uh, Uniunea Europeană, va exista un efect, efect protecționist uh, pe piața internă britanică și activitatea economică ar crește cu 2% pentru această piață uh, internă din Marea Britanie. Nu voi vorbi prea mult despre rezultatele agregate, subliniez doar că creșterea taxelor înseamnă că vor crește prețurile pentru consumator. Vedeți acest lucru, coloana din stânga. Acest efect asupra prețului este destul de neglijabil pentru toate statele membre. Nu va fi un impact asupra prețului produselor ar fi foarte aproape de zero, dar impactul pentru Irlanda ar fi, asupra Irlandei ar fi mare, pentru că impunerea acestor măsuri tarifare și netarifare ar însemna o creștere cu 5% la prețurile agregate ale bunurilor agricole pentru consumatori. Deci, concluzii, foarte scurt, pe scurt, concluziile, pentru că, practic, în concluzii se reia ceea ce am uh, spus deja. Principala concluzie este că, până la urmă, impactul este mare asupra Irlandei și țărilor de jos. În rest, vor uh, exista anumite ajustări, dar uh, în cea mai uh, gravă situație se va afla acest, vor afla aceste două țări și mai ales Irlanda. Mulțumesc foarte mult! Dziękujemy. Otwieramy sesję pytań, wypowiedzi. Mulțumesc și acum deschid discuția. Domnul Agnew, din nou, primul. Mulțumesc, domnule președinte. Este partea crucială a Brexitului. Relațiile comerciale de după despărțire între Regatul Unit și Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește comerțul cu bunuri agricole. Va dura timp până ce clarificăm lucrurile și, din păcate, se irosește acum timpul din cauza cererii, pretenției UE uh, de a primi 100 de miliarde de euro așa, din senin, spunându-ne că suntem nerezonabili dacă nu ne place asta. Deci, uh, pierdem vremea și din acest raport rezultă foarte clar că sunt țări din Uniunea Europeană ale căror fermieri, într-adevăr, doresc relații comerciale de Doamne ajută cu Regatul Unit. Franța, Irlanda, țările de jos, Spania, iată statele care vor să existe bun simț. Uh, fermierii vor asta. M-a interesat să văd în uh, raport situația din Franța. Nici nu mi-am dat seama că e așa o problemă cu furajele pentru animale cu, și mâncare pentru animale de companie. Să se facă lobby așadar, ca să existe discuții bilaterale cu Regatul Unit. Lăsați-l pe Barnier, uitați de el și de Juncker, pentru că noi avem nevoie de comerț. Și alt subiect care rezultă din acest raport e vorba de divergența de reglementare. Ideea fiind că dacă vinzi ceva pe piața unică, trebuie să fie exact la același standard, respectând exact aceleași norme. Și iată-i totuși pe uh, crescătorii de oi din Noua Zeelandă și Australia, care trans- trimit carne um, fără identificarea electronică a ovinelor, um, practic încalcă niște reguli când fac comerț cu Europa. Regulile acestea de divergență, în opinia mea, nu sunt până la urmă mare brânză. Mulțumesc. Domnul Andriu. Euh, euh, domnule președinte, foarte pe scurt. Într-adevăr că întrebarea pe care o încercați să o conturați este ce fel de acord comercial va avea Regatul Unit cu, Regatul Unit cu Uniunea Europeană. Există două posibilități și pe care îl sprijiniți. Fie încearcă să creeze zone de liber schimb uh, cu cele 27 de state membre, fie există un acord și um, consecințele ar fi diferite. Poate ne puteți spune mai mult. Și încă ceva Uh, toate acestea vor avea un impact și asupra acordurilor care există deja, pentru că Brexitul pune sub semnul întrebării acordurile existente deja, acordurile de liber schimb semnate deja, acordurile agricole și așa mai departe. Și, bineînțeles, impactul va fi în funcție de acordurile, de uh, deciziile pe care le va și de alegerile pe care le va face Regatul Unit. Mam? Domnul Dorfman, mulțumesc, domnule președinte. Este foarte interesant și mulțumesc pentru acest uh, studiu. Aș avea câteva întrebări. Regatul Unit importă carne nu fiindcă așa are chef, ci fiindcă există o cerere pe piață. Ați făcut un studiu, ați simulat uh, o situație de, un, de la ce premiză plecați când Uh, discutați de relațiile comerciale ale Regatului Unit cu restul lumii. E un punct important uh, să ne dăm seama cum arată acestea cu Mercosur, cu Canada, cu SUA, cu Australia. Se întâmplă în cadrul normelor OMC sau sunt făcute ALS-uri care fac uh, în așa fel încât astăzi produsele europene sau din Uniunea Europeană din uh, Regatul Unit să poată fi uh, înlocuite cu produse din alte părți ale lumii. Vreau să știu în ce măsură s-a ținut cont de așa ceva. Și apoi, la nivel sectorial, ați calculat niște beneficii sector, uh, sectoarele agricole. Și ce se întâmplă cu whisky, de exemplu, un produs important de export? în Regatul Unit. E vorba de un export înspre Uniunea Europeană la normele OMC. Cred că ar suferi foarte mult și cred că produsul se va scumpi semnificativ în UE, iar piața, de facto, va colapsa. Mulțumesc. Domnul Flanagan. E clar că dacă trebuie să revenim la normele OMC, va fi crunt pentru Irlanda. Mă bucură că doi eurodeputați au spus astăzi că Uniunea Europeană este despre solidaritate. Dacă e, înseamnă că nu trebuie să ne mai îngrijorăm. Dar dacă, într-adevăr, e vorba de solidaritate la aceste negocieri, atunci domnul Barnier va ține cont de faptul că Irlanda este cea mai afectată. S-a spus că, de la negocieri că Regatul Unit nu trebuie să prefere o situație în care să înrăutățească lucrurile. Da, vești minunate, dar acest lucru trebuie să fie reciproc la o adică, fiindcă eu știu că Uniunea Europeană e enervată de Regatul Unit, iar Regatul Unit enervat de Uniunea Europeană. E ca și când doi părinți se ceartă într-o luptă pentru custodie la divorț. Și cine suferă? Noi suferim în acest caz. Noi suntem copilul. Și se vorbește despre solidaritate, dar n-am văzut asta la datoria bancară. N-am văzut-o nici când uh, poporul elen a uh, uh, suferit n-am văzut solidaritate, însă las că e bine că de data asta mi se promite solidaritate. Dar dacă e să fie cu adevărat, trebuie să se țină cont de noi și ideal ar fi să fie o situație în care, într-un fel sau altul, regatul să rămână în Uniunea Vamală. Dar este important ca ambele părți să fie rezonabile, însă la ora actuală nu văd oameni rezonabili, ci doar oameni care încearcă să... Uh, uh câștige în fața celuilalt și să se laude cu asta. Mulțumesc! Domnul Carthy. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Continui uh, mesajul din intervenția mea anterioară. Salut acest raport, fiindcă confirmă ceea ce spuneam eu cu privire la impactul Brexitului asupra fermierilor irlandezi. Un semnal de alarmă ar trebui să fie față de faptul că Brexitul va fi cu impact pentru toți. Nordul Irlandei, Irlanda de Nord nu are cifre atribuite, dar eu știu că acolo pierderile pot fi potențial mai mari decât în restul țărilor, țării. Mă scuzați. Care este soluția? Irlanda, Nord și Sud trebuie să rămână Uniunea Vamală și piața unică. Orice altceva e un dezastru nici măcar uh, normele de siguranță alimentară nu vor mai putea fi menținute. Și toată Irlanda trebuie să aibă acces la piața Regatului Unit. Și deci, uh, asta trebuie să găsim la aranjamentele speciale. Deci dacă guvernul britanic este sincer când uh, spune că vrea să găsească o soluție echitabilă, atunci trebuie să fie de acord ca Nordul să rămână pe piața unică și în Uniunea Vamală. Și dacă se decide că um, Anglia, Scoția și țara Galilor să rămână și ele, cu atât mai bine se rezolvă o problemă printr-o singură decizie. Dar dacă nu, dacă restul decid că vor să plece cu adevărat, atunci să se ajungă la o înțelegere în bilateral și să accepte toate produsele care vin din Irlanda fără nicio problemă, dar să, să accepte la, uh, în același timp că s-ar putea să nu existe un aranjament reciproc. Iată un semn de solidaritate. Iată un test adevărat pentru guvernul britanic când spun că vor să protejeze acordul Good Friday, că vor să protejeze uh, Irlanda și armonizarea pe care am creat-o în ultimii doi ani. Dacă spun asta pe bune și vor să protejeze economia și sectorul agroalimentar, din Irlanda, asta trebuie să se întâmple, iar comisia, asta trebuie să ceară comisia noastră. Mulțumesc. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva întrebări despre rezultatele noastre cel mai importante. Spuneați că sunt exporturi UE care aproape colapsează și le numiți. Încerc să înțeleg asta. Pentru că chiar în timp ce discutăm noi aici, se petrec negocieri la comisie. Și deci, dacă ajungem într-un punct în care nu e un acord, cum va acoperi Regatul Unit lacuna, sau mai bine zis, rafturile din uh, magazine? Pentru că tot ce știm acum este că alimentele sunt furnizate la timp, nu există uh, probleme, e o, e o Uh, calitate asigurată. Dumneavoastră spuneți colaps total. Dar nu înțeleg. Nu pot să concep așa ceva. Sunt țări, printre care și a mea, Irlanda, în care impactul va fi unul profund. Ați confirmat clar temerea noastră. Dacă va, va dispărea Uh, din, part, din cauza unui hard Brexit de pe piața din Regatul Unit, uh, brânza cheddar sau uh, carnea de vită din Irlanda, asta nu e o problemă doar pe Irlanda, pentru Irlanda. Acele produse își vor găsi locul în restul Uniunii Europene. Îndrăznesc să spun că la prețul mai mici. Sau pe piețe din afară. Ne puteți oferi mai multe informații despre așa ceva? Pentru că e clar, noi suntem marcați pe hartă cu roșu, zona periculoasă. Dar pericolul nu va fi uh, delimitat la frontierele noastre. Multe materii prime de pe insula irlandeză sunt acum europene, nu-i așa? Deci nu facem diferența între vacile care dau lapte uh, la frontieră, la nord sau celelalte, așa cum spune și domnul Nicholson. Sunt vaci care merg la pășune de o parte a frontierei, dar sunt mulse de cealaltă parte a frontierei. Ce se întâmplă acolo cu regulile de origine? Și se spune că n-ar trebui să avem o frontieră, pentru că acesta e obiectivul din perspectiva mea. Așa cum o repet colegilor din Regatul Unit, Regatul Unit trebuie să rămână în Uniunea Vancal, Vamal, mă scuzați. Asta e singura concluzie. Domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult. Toți cei care știu câte ceva despre această problemă știu că dacă ajunge la o situație tarifară de tip OMC, e un coșmar pentru toată lumea. Perdanți în toate taberele. Toată lumea pierde. L-am ascultat pe domnul Carthy. Dar nu face decât să facă o declarații de presă pentru cei de acasă. Nu pune problema cu adevărat realitatea cruntă este că comerțul este cheia soluției aici. Nu putem rezolva problema decât dacă ajungem la elementul comercial. Și asta o decid alții. Domnule Carthy, eu așa înțeleg situația. 80% din uh, ce se produce în sectorul agroalimentar în Irlanda merge înspre Regatul Unit E o parte care nici măcar nu este controlată uh, la OMC. Totul se repetrece în UK. Și înțeleg problema pentru fermierii din Republica uh, Irlanda. Toată lumea ne spune că trebuie să uh, gândim dincolo de tipar, dincolo, dincolo de Uniunea Vamală și piața unică. Piața vamală și piața uh, unică au fost create. N-au existat dintotdeauna. Și până la urmă, nu este mai rezonabil să spunem că dacă pleacă Regatul Unit, trebuie creată o nouă Uniune Vamală cu un nou acord tarifar între UE și UK? Ar rezolva o sumedenie de probleme. Nu putem spune că Uniunea Vamală nu poate fi schimbată. Eu chiar am mari semne de întrebare. Dacă e să vrem progres, atunci trebuie să fim inventivi, trebuie să uh, găsim soluții care să rezolve cu adevărat problema. Așa, așa trebuie să procedăm. Următorul vorbitor. Mulțumesc, ă, domnule președinte. Încerc cu greu să găsesc luminița de la capătul tunelului, chit că totul este atât de sumbru. La, cu privire la cum funcționează relațiile comerciale în Uniunea Europeană și ce distanțe parcurg alimentele până ajung la destinație. E interesant uh, graficul de la pagina 35. Republica Irlanda Uh, ține mult de proximitatea geografică în relația cu Regatul Unit. De aceea e cea mai afectată și nu ne surprinde faptul că țările mai apropiate de Regatul Unit, uh, din punct de vedere geografic, sunt mai afectate. Iar din punctul de vedere al Regatului Unit, dacă se face mai puțin comerț cu Uniunea Europeană după Brexit și mai mult cu Rexul Lumii, Teoretic, da, putem primi alimente mai ieftine, dar vor, uh, va, va crește impactul asupra mediului din cauza distanțelor parcurse. Și acest impact poate fi unul profund. Dacă e să <clears throat> căutăm o soluție, întrebarea este, nu ne putem gândi atât în UK cât și în uh, Uniunea Europeană la kilometri parcurși de alimente? sau să ne gândim să consumăm uh, sezonier, să fie legume la care renunțăm uh, pentru o perioadă din an, fiindcă nu se cultivă atunci. Și care este atitudinea noastră față de alimente, în general? Asta ar putea juca un rol. Ar putea fi un lucru bun care rezultă uh, de aici, în ciuda faptului că, da, situația per total este sumbră. Mulțumesc, spune președintele. Iată, am parcurs lista vorbitorilor. Acum 10 minute în total pentru răspunsuri. Mulțumesc pentru întrebări. Mai întâi, cred că am să răspund la uh, Irlanda de Nord. Da, sigur, ar fi fost interesant să avem un studiu doar despre această regiune specifică din UK. Pe de o parte, ne-am folosit un set de date mai imprecise, așa. Și apoi am vrut și să ne axăm pe um, membrii Uniunii Europene. Fiindcă deja au fost multe studii și găsiți uh, toată bibliografia în studiul nostru referitor la ce se întâmplă cu fermierii din Regatul Unit. Deci nu sunt elemente aici. Și apoi, Cum putem evita o situație dramatică? Sunt lucruri care nu apar în acest studiu, fiindcă n-au fost solicitate explicit de către Parlament. Nu trebuia neapărat să oferim statisticile OMC, dar le-am oferit la rezultate, însă am încercat să vedem ce s-ar întâmpla cu un ALS între uh, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Dacă ar exista un ALS, ar dispărea mare parte din impactul enunțat anterior. Dar mai e și problema divergenței de reglementare. Aici este un element cheie, mai ales uh, la o statistică, de exemplu, Să fac puțin trimitere la scenariul pe care l-am discutat cu dumneavoastră anterior, cel cu negru și apoi uh, cel cu albastru, unde e doar tariful. La cilindrii albaștri nu există divergență de reglementare, iar Regatul Unit respectă aceleași reguli ca și în Uniunea Europeană. Pentru multe sectoare, impactul este pe jumătate la comerț, dar unde impactul este cel mai mare Uh, la lactate, uh, de exemplu, și la carne de pui, acolo e o problemă. Uh, și iarăși la carne roșie. Dar în rest, vedeți că nu prea. În ceea ce privește impactul asupra mediului și uh, kilometri, distanța parcursă de alimente până la destinație, vestea bună este că vor trece canalul mai puține bunuri, deci pentru UK regat, um, um, impactul ar putea fi bun, Rămâne însă de văzut. Nu e foarte clar că va fi foarte rău pentru mediu, la o adică. Apoi întrebarea este încotro cu produsele din Irlanda dacă nu mai merg uh, în uh, Regatul Unit. Așa este, înspre Europa, restul Europei la prețul mai mici. Și tocmai de aceea, uh, acesta este impactul. Uitați-vă pe ultimul tabel, uh, la, în stânga. Sunt sectoare care beneficiază de pe urma acestor uh, prețuri mai mici la nivel agregat. Deci e vorba nu doar de carne, ci în general. Germania, Italia, Polonia, spre exemplu. Vedeți, consumatorii beneficiază de aceste prețuri reduse, fiindcă a fost obținută prea multă carne. Dar, în medie, nu este o diferență simțitoare sau măcar comparabilă cu impactul negativ din cauza tarifelor, tot la consumatori. Iar apoi, pentru Irlanda, povestea este cu totul și cu totul alta. Dacă vrea colega mea să adauge ceva. Apoi, mai e și o întrebare juridică, mai degrabă juridică decât economică, și din acest motiv, incertitudinea este uriașă. Nu știm, din punct de vedere tehnic, ce se va întâmpla. Așa cum am înțeles eu dosarul și povestea din spatele lui, acordurile comerciale referitoare strict la bunuri sunt de competența exclusivă a Uniunii Europene și deci vor trebui ca aceste acorduri să fie renegociate. Altminteri, acordul se încheie, e gata. În rest, incertitudine totală. Am făcut o simulare în acest raport și n-am schimbat nimic. Prin urmare, Regatul Unit uh, menține exact aceleași tarife și aceeași protecție comercială, comercială uh, ca și celelalte state, când uh, exportă și importă, la fel și pentru UE. Ce se schimbă este tariful și protecția comercială între UE27 și Regatul Unit. Voiam să izolăm impactul acela unic, dar sunt, bineînțeles, multe alte elemente care pot intra în ecuație și incertitudinea există. Cum spunea John, sunt simulări, da, cu alt, și pentru alte scenarii și cred că va trebui să vă arătăm cel puțin două, trei uh, tabele și grafice. Și apoi mai e și povestea cotelor tarifare, iarăși o problemă majoră, cu mare incertitudine. Aici nu avem o vedere nici o modificare a ratelor de cotă tarifară, dar sigur, se pot întâmpla și aici lucruri rele. Și întrebarea aceea cu ce se întâmplă cu bunurile care nu mai sunt exportate înspre UK și ce se întâmplă cu distanța food miles parcursă de mâncare. Un element robust, chiar și pentru comerț, este gravitatea. Deci, dacă exporturile merg înspre țara cea mai apropiată, atunci, din punct de vedere economic, este țara cea mai mare. <laughs> Și se vor face ajustări ale fricțiunilor în economie. Asta este povestea. Dacă ești aproape de mine, export înspre tine, dar dacă este o țară, mă scuzați, mai mare decât tine, chiar dacă este mai departe, o prefer pe aceea. Și asta ne poate oferi un fel de idee despre cum vor evolua lucrurile. Mai sunt și alte statistici, dacă nu mă înșel eu, cu privire la uh, acest, uh, uh, acest transfer al preferințelor, cu, ca să ne dăm seama cam ce se întâmplă cu vechile produse care trebuiau să fie exportate în uh, uh Regatul Unit, uh, ce se întâmplă cu ele în Uniunea Europeană, Cotro. Uh, sunt câteva orientări care pot fi oferite în acest raport. Vă mulțumesc. Pani Medina prosi o minute. Just, would you answer? Doamna McGuinness dorea să îmi pun o întrebare. O întrebare referitoare la lanțurile de aprovizionare și uh, modul în care ar putea fi afectate. Dacă puteți să ne spuneți ceva despre asta? The, um, the supply chains are, um... Lanțurile de aprovizionare sunt oarecum abordate în studiu, dar nu direct. Pe partea de date avem o parte specifică ce se ocupă de um, interconectarea lanțurilor de aprovizionare între statele membre UE și Regatul Unit. Iar în partea de simulare, cu scenariul uh, comercial OMC, lanțurile de aprovizionare sunt uh, prezente, însă nu sunt explicite în aceste tipuri de model. Există alte tipuri pur care ar putea să ne dea mai multe detalii, însă aici, aici uh, luăm în considerare numai contribuții intermediare ale, din partea întreprinderilor și deci um, calculăm o medie. Deci toate aceste lanțuri de aprovizionare sunt organizate în medie pe o țară deci nu, și nu pentru sectoare specifice. Există modele mai recente care pot să se ocupe de asta, poate în viitor uh, vom face asta, dar nu este posibil cu acest tip de model pe care l-am folosit noi. Mulțumim! Acum schimbăm subiectul și experții. Mulțumesc încă o dată. A treia parte, eventuale aranjamente tranzi, tranzi, tranziționale ce țin de agricultură în uh, relația viitoare UE-Regatul Unit, chestiuni instituționale. După cum spuneam, vom avea posibilitatea să îl ascultăm pe domnul Alan Matthews, un vorbitor cunoscut. Bun venit, domnule profesor! Bună dimineața tuturor! Uh, am plăcerea de a vă prezenta al treilea uh, dintre studii uh, în această dimineață. Este un document destul de detaliat, îmi, pare, îmi cer scuze pentru asta, dar mi se pare că tocmai la acest subiect detaliile sunt importante. Am să vă prezint structura principală și mesajele principale ale, um, ale studiului dacă vreți mai multe detalii, vă rog să-mi adresați uh, întrebări. Mm, după cum știți, uh, în discursul de la Lancaster House, uh, doamna prim-ministru a Regatului Unit și în următoarele declarații pe care le-a făcut, inclusiv în discursul de la Florența, deci doamna prim-ministru a spus că Regatul Unit intenționează să părăsească piața unică, Uniunea Vamală, dorește un acord de liber schimb ambițios cu Uniunea Europeană, însă uh, a numit și un număr de linii roșii. De partea Uniunii Europene există orientările adoptate la Consiliul European, există două rezoluții ale Parlamentului European, iar mesajul principal al acestora este că un stat nemembru care nu are aceleași obligații ca statele membre nu se poate aștepta să se bucure de aceleași drepturi ca un stat membru. Și, bineînțeles, orientările stabilesc uh, <clears throat> calendarul negocierilor și am văzut la summitul european de, uh, lun- de luna trecută uh, sugestii că nu s-au făcut suficiente progrese în prima etapă a negocierilor în ceea ce privește drepturile cetățenilor, um, factura um, și um, frontiera irlandeză. Astfel uh, se transmite mesajul că Consiliul și negociatorii ar trebui să înceapă pregătiri interne în ceea ce privește viitoarea relație um, cu Regatul Unit. Mă scuzați că s-au făcut um, suficiente progrese pentru a se începe pregătirile. Trei elemente sunt importante. Voi încerca să vorbesc despre consecințele comerciale ale poziției britanice modul în care o viitoare relație comercială ar putea să atenueze și subliniez atenueze, pentru că cred că va trebui să, recun- să acceptăm pur și simplu că nu vom avea aceeași relație comercială cu Regatul Unit dacă acesta nu mai face parte din Uniunea Europeană. Nu se poate uh, imita același gen de comerț liber. Însă putem atenua unele dintre consecințe și am analizat unele dintre uh, opțiuni pentru a face asta. <clears throat> Apoi și dacă ajungem la un acord în negocierile privind articolul, pe baza articolului 50, în ceea ce privește termenii de retragere și există o, re, o retragere um, ordonată, planificată, există însă și îngrijorarea că nu vom fi pregătiți în martie 2019 să implementăm acest uh, eventual acord uh, negociat. Deci cred că de ambele părți există o acceptare a faptului că um, e nevoie de un fel de aranjament de tranziție. Um, britanicii numesc asta o perioadă de implementare. Încerc, încerc să văd cam cum ar putea arăta acest lucru. Iar în a treia parte a studiului, pornesc de la premiza că vom avea fie o retragere um, ordonată, fie una um, fără acord. Există în continuare posibilitatea să se întâmple asta. Și dacă s-ar întâmpla asta, consecințele ar fi negative pentru fermier în general, dar și pentru anumite, anumiți fermieri și anumite țări și analizez opțiunile disponibile pentru Uniunea Europeană pentru a proteja sau compensa unele dintre aceste pierderi. Acestea sunt subiectele pe care doresc să le abordez. Să trec direct la consecințele pentru comerț dacă am avea acest așa numit hard Brexit, Brexitul dur, Bineînțeles, cel mai important element ar fi reimpunerea uh, tarifelor, barierelor tarifare între UE27 și Regatul Unit. În ceea ce privește importurile din Regatul Unit, știm care sunt taxele cu care s-ar confrunta exportatorii uh, britanici. Știm că pentru anumite materie, materii prime pot fi destul de ridicate pentru exportatorii europeni către Regatul Unit de produse agroalimentare, încă nu este clar ce fel de uh, nivel de taxare uh, s-ar uh, putea impune dacă Regatul Unit devine o țară terță. Regatul Unit a indicat că dorește să uh, oglindească nivelul maxim al tarifelor UE însă în momentul în care va avea autonomia asupra politicii comerciale, va putea să scadă aceste tarife și știm că există voci, nu în interiorul guvernului, dar există, care spun că dacă Regatul Unit dorește să devină această Mare Britanie globală, ar trebui să-și scadă uh, în mod unilateral uh, aceste uh, taxe. Nu știm deci cât vor fi, și, dar cred că este rezonabil să pornim de la premisa, cum au făcut-o și cei de la celelalte studii, că inițial nivelurile tarifare vor fi la nivelul actual uh, impus de UE statelor terțe, deci ridicate. În al doilea rând, nu un cost comercial, dar care merită subliniat, uh, este ceea ce eu numesc uh, pierderea transferurilor preferențiale comerciale. Asta pentru că, una, pentru că Regatul Unit nu va mai fi în <clears throat> Uniunea Vamală. Prețurile uh, în Uniunea Europeană sunt influențate de faptul că uh, se impun aceleași tarife uh, importurilor um, în Uniunea Europeană. Deci, când exportatorii UE vând pe piața britanică, beneficiază de pe urma unui preț preferențial care este mai ridicat decât cele pe piața mondială. Dacă am vinde aceleași produse în afara Uniunii Europene, Um, ți-ar obține un preț mai mic. Există două moduri în care s-ar putea eroda aceste prețuri. Întâi, Regatul Unit ar decide să își scadă tarifele aplicate. Deci am putea avea un acord tarifar fără impunerea directă de tarife uh, comerciale uh, tarife asupra comerțului UE27 uh, Regatul Unit, însă Regatul Unit în continuare ar putea fi o piață mai puțin atrăgătoare dacă în mod unilateral și-ar scădea tarifele sub nivelul actual. Astfel, piața britanică ar fi mai puțin atrăgătoare. O altă posibilitate ar fi ca noi să avem tarife pentru exporturile către Regatul Unit. Deci Regatul Unit își menține taxele destul de ridicate, dar apoi intră în acorduri de liber schimb cu o serie de exportatori uh, care ne sunt concurenți, Australia, Canada, țările Mercosur, astfel încât nivelul de prețuri, uh, nivelul prețurilor va scădea pe piața britanică. Deci am avea și tarife mai mari pentru exporturile către Regatul Unit, um, cât și o atractivitate scăzută a pieței. <clears throat> Deci asta este ceea ce numesc eu această uh, pierdere a uh, transferurilor preferențiale comerciale. Au avut loc, în fine, o să ne întreagă de uh, reforme ale PAC, prețurile mondiale au crescut în ultimii ani, însă pentru anumite uh, materii prime, uh, carnea de vită și de uh, pasăre uh, ar fi afectată. Apoi, costuri de uh, costuri vamale, care pot fi uh, minimizate prin diferite tipuri de acord vamal, însă chiar și la frontierele cele mai puțin controlate, Franța, Germania, uh, Norvegia, Suedia, uh, Franța, Germania cu Elveția sau Norvegia, Suedia, în continuare există unele verificări. Se verifică documentele, verificări de securitate, verificări de identitate, că este în camion ce este scris pe document și pentru produs, produsele uh, agroalimentare pot să existe costuri de conformitate cu reglementarea. În general, pentru produse alimentare de origine neanimală nu există uh, vreo cerință de precertificare pentru a mm, aduce produse în, în țară, însă pe, mai ales pentru produsele animale, UE are reguli foarte stricte, poți uh, introduce Uh, produsele numai prin anumite uh, posturi de inspecție la frontieră, sunt cele care au uh, facilități de refrigerare și de testare la fața locului pentru a putea testa produsele. Asta e valabil și pentru carne și pentru lactate. Iar frecvența acestor teste este prevăzută în, controle, în legislația privind controlele oficiale. Deci pentru carne este vorba de 20% și pentru lactate și pește 50%. Deci, camionul trebuie să fie deschis și trebuie să se facă testele. Deci dacă nu există un acord la nivel de cooperare de reglementare, am, vom avea de-a face cu mari întârzieri, mai ales în ceea ce privește transportul uh, alimentelor uh, pe bază animală sau a lactatelor. Încă un punct care nu cred că a fost suficient menționat este potențialul pentru costul crescut de transport uh, al mărfii. În momentul de față, transportatorii în Uniunea Europeană lucrează pe baza unei licențe uh, la nivelul Uniunii, deci uh, camionul poate circula fără niciun fel de bariere, însă dacă Regatul Unit ar pleca fără un acord în ceea ce privește transportul rutier internațional, ne-am întoarce în situația care se ocupă, care se aplică, de exemplu, transportatorilor turci care doresc să aducă bunuri în Uniunea Europeană. Practic, lucrează pe baza unor cote bilaterale. Deci trebuie să negocieze cu fiecare stat membru individual deci vor putea, deci pot aduce un număr limitat de camioane în, țar, în UE în fiecare an. Și dacă asta s-ar întâmpla, ar fi, bineînțeles, uh, un element, uh, un obstacol suplimentar în uh, comerțul agroalimentar Regatul Unit UE. <clears throat> Apoi, bineînțeles, frontiera irlandeză s-a menționat de mai multe ori. Irlanda va fi țara cea mai afectată de Brexit Două puncte intervin aici. Odată comerțul um, pe insula Irlanda între nord și sud, deci trecerea acestei frontiere, există în momentul de față uh, mișcări, uh, se trimit porcii din sud în nord să fie uh, sacrificați acolo, se, impro- se, impo- se ia se cumpără lapte nepasteurizat din nord uh, înspre sud, deci uh, ne întrebăm ce se va întâmpla <clears throat> acolo. Va fi nevoie de un acord sau de cooperare de reglementare. Și este dificil uh, să se împace toate acestea cu angajamentele um, atât din partea UE cât și din partea Regatului Unit de a nu se reveni la o frontieră cu verificări um, fizice. Apoi există și problema produselor din Republica Irlanda către alte uh, țări din UE. Uh, cea mai rapidă cale este prin uh, podul rutier. Și de la, deci de la Dublin la Zebruj durează cam 10 ore și jumătate, dar prin, prin, uh, prin Marea uh, Irlandeză până la uh, Dover, la Zeebrugge, dacă ar trebui să ducem din sudul Irlandei până în Franța și apoi la Zeebrugge, ar dura de trei ori mai mult. Deci nu este o alternativă viabilă din punct de vedere economic. A, a, problema ar fi că s-ar trece printr-o țară non-UE. Um, Regatul Unit a spus că ar um, adera la convenția uh, referitoare la tranzit. Asta ar însemna că s-ar putea transporta cu camioane sigilate, dar nici asta nu e ușor. Degetac deci, sud are un document de 670 de pagini care explică cum funcționează Convenția Comună de uh, Tranzit. Deci, costurile, este clar, vor crește. După cum spuneam, există căi de a evita aceste costuri și fac un fel de rezumat în acest uh, slide al opțiunilor. Poți avea un acord vamal, bineînțeles, care, bineînțeles, este dezirabil în sine pentru că ar facilita uh, comerțul prin documente electronice, prin operator preautorizați, Uh, actori uh, de încredere, însă nu s-ar elimina nevoia vămilor. Vor exista în continuare verificări vamale um, și uh, la frontiere care merg destul de bine. Am putea avea o zonă de liber schimb care ar fi dezirabilă pentru că nu ar exista taxe vamale pe bunuri uh, pe comerțul cu bunuri, inclusiv cele agroalimentare, însă există o cerere suplimentară în ceea ce privește regulile de origine. Un acord de liber schimb trebuie să fie acompaniat de reguli de origine. Și dacă vă uitați la acorduri de liber schimb semnate de UE, cum este cel cu Canada de curând, acordul în sine are 100 de pagini, iar regulile privind originea vreo 900. Deci sunt uh, cât se poate de complexe și de importante în ceea ce privește uh, originea unui uh, bun care ajunge să fie exportat într-o țară. Apoi, un acord de liber schimb plus ar fi o posibilitate și aici se extinde la uh, cooperarea de reglementare pe care am sperat să o obținem cu regatul unii după ce pleacă. Există diferite căi de reglementare. Cel mai simplu este să existe schimb de informații între autoritățile de reglementare. Un uh, angajament, deci, că se consultă cu autoritatea din cealaltă țară dacă ar fi să revizuiască sau să introducă noi reguli și să acorde uh, acces uh, unor părți interesate din alte din cealaltă țară dacă um, aplică nouă, noi reguli. Ar fi o bază um, de um, comună. Apoi poate exista recunoaștere reciprocă, nu chiar ca pe piața unică, dar s-ar recunoaște autoritățile de certificare din statul terț și li s-ar, uh, respect, li s-ar recunoaște capacitatea de a certifica că produsele din țara respectivă uh, respectă uh, Uh, cerințele din Uniunea Europeană. Facem asta destul de mult, uh, cu, mai ales cu alimente. De exemplu, o agenție din Brazilia sau dintr-un stat terț um, um, dă niște certificate veterinare, de exemplu, și noi le acceptăm. Este ceva ce facilitează comerțul, dar asta nu înseamnă că țările trebuie să aibă aceleași reglementări. Însă se certifică că produsele exportate respectă reglementările noastre. Poate că este foarte diferit de ceea ce cere Brazilia pentru Brazilia. Apoi am putea avea încă un nivel mai sus, uh, echivalență de reglementare și uh, și mai sus armonizarea, unde practic s-ar uh, avea aceleași reglementare. Avem acest lucru, de exemplu, în acordurile de liber schimb cuprinzătoare și aprofundate pentru, cu Ucraina, de exemplu, pentru produse industriale. Iar reglementările echivalente înseamnă că cele două țări sunt de acord că legislația și modul în care este ea implementată înseamnă că se atinge același obiectiv al siguranței alimentare, chiar dacă măsurile sunt oarecum diferite. Și e important să subliniem că avem un acord de echivalență de reglementare dincolo de statele EEA și Elveția, care practic a adoptat achiul, de fapt este armonizare, avem un singur caz, deci de astfel de echivalență, și anume cu Noua Zeelandă, actualizat în 2015 și uh, se recunoaște aici pentru o serie întreagă de, de produse animale că Noua Zeelandă are măsuri eficace care uh, sunt echivalente cu ceea ce cerem noi în Uniunea Europeană. Însă, Noua Zeelandă, totuși, trebuie să treacă printr-un post de control la frontieră și se fac unele verificări în mod regulat, chiar dacă mai puține. Președintele um, spune că mi-a trecut uh, timpul. pentru, în ceea ce privește tranziția. Despre asta era vorba în document. Ne îngrijorează trei lucruri. Lipsa de pregătire autorităților, lipsa de cunoștință în rândul uh, întreprinderilor, care ar trebui să facă față unor controle vamale prima dată și, cu siguranță, uh, aglomerarea porturilor uh, și a zonelor de transfer în martie 2019. Trei opțiuni pe care le parcurg uh, cât se poate de repede. Întâi, opțiunea evidentă. Regatul Unit ar rămâne parte din Uniunea Europeană, în timp ce s-ar continua negocierea viitoarei relații comerciale. Asta s-ar putea face fie prin a se adopta un acord de retragere înainte de martie 2019, dar stabilindu-se data de retragere mai târziu. Există obiecții de partea britanică, pentru că asta ar însemna că acest guvern nu furnizează Brexitul, dar există probleme și la nivel european, pentru că ar exista acest membru ciudat, de exemplu, la alegerile parlamentare din 2019 și în deciziile privind bugetul. O alternativă cam cu același rezultat ar fi ca Consiliul European și Regatul Unit împreună cu unanimitate să decidă să extindă perioada pentru negocieri. În ambele cazuri menținem uh, comerțul pentru că Regatul Unit rămâne membru. A doua opțiune este ca Regatul Unit să plece în martie 2019, cum a spus că vrea să facă, dar oarecum găsim uh, posibilitatea de a extinde achiul relevant în, pentru perioada de tranziție. Deci achiul să se aplice Regatului Unit. Cum să facem asta? De asta trebuie să se ocupe juriștii. Unii spun că uh, Marea Britanie s-ar putea, ar putea adera la uh, zona economică europeană, există unele probleme cu asta, însă ar fi nevoie de mai mult, de fapt, uh, decât de asta, pentru că nu este o uniune vamală ar trebui deci să existe o participare temporară la Uniunea Vamală, iar apoi uh, spațiul economic european nu acoperă agricultura. Deci există probleme și cu această posibilitate. Și problema principală este, este posibil să adaugi uh, la un proces deja complicat de negociere în următoarele 18 luni noi uh, negocieri pentru un diferit pentru un tip diferit de acord de tranziție? Unele lucruri trebuie clarificate pentru domeniul agricol. Deci uh, trebuie să știm dacă s-ar putea permite liberul schimb cu Regatul Unit în domeniul agroalimentar în timpul tranziției. Dacă s-ar întâmpla asta, Regatul Unit ar trebui să rămână în PAC în această perioadă sau s-ar putea face liber schimb cu Regatul Unit având o proprie politică agricolă după 2019. Există și o, diferen- o dimensiune internațională, n-am timp să mă ocup de ea, dar aș dori să închei spunându-vă că dacă rezultatul ar fi cel mai, nega- cel mai negativ, uh, consecințele ar fi uh, negative pentru fermieri produsele britanice nu ar ajunge pe piața europeană și ar fi vândute la preț mai mic. Două elemente analizez în ultimul capitol al studiului. Întâi, măsurile care ar putea fi luate pentru a proteja veniturile fermierilor pe termen scurt și, bineînțeles, Uniunea Europeană are experiență în ultimii 2-3 ani cu uh, gestionarea crizelor în domeniul uh, agricol, în urma embargoului rus, și a crizei laptelui. Deci nimic nou, s-ar reuni măsurile ce au fost introduse deja, care sunt disponibile și care ar putea fi folosite într-un scenariu post-Brexit. Însă mai important este că nu ar fi o uh, măsură tehn uh, tehnică, ciclică, ci ar fi o schimbare pe termen mai lung. Ar trebui uh, plătiți fermierii ca să se adapteze la noua situație structurală. Ce fel de asistență de ajutare ar fi uh, instrumente financiare, o politică de promovare și un acces crescut la uh, piețele statelor terțe. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult! Speram că veți fi mai succint. Aș dori să încep prin a-i da cuvântul domnului De Castro. Doresc să mulțumesc domnului profesor și tuturor experților care ne-au prezentat aceste studii foarte interesante. Este clar, dragi colegi, că cu cât avansăm, cu cât ne informăm, cu cât studiem efectele brexitului, cu atât ne dăm seama ce dramă va crea Brexitul o dramă ehm, a cetățenilor britanici, dar iată și a multor cetățeni europeni și a multor întreprinderi din sectorul agroalimentar, mai ales în țările cele mai expuse, așa cum s-a spus foarte bine. Dar ehm, elementul care sintetizează practic toată discuția de azi este faptul că Regatul Unit reprezintă aproximativ 7% din exporturile UE și Europa reprezintă 46% din exporturile Regatului Unit. Iată, <laughs> acestea sunt datele concrete și obiective. Este clar că un impact va exista <coughs> dincolo de, de politică. Majoritatea considerațiilor sunt de ordin politic. Dar impactul și prin acordurile Regatului Unit cu țările terțe, pentru că acest aspect a fost menționat și de dumneavoastră. Deci Regatul Unit va trebui să renegocieze toate acordurile internaționale ale Uniunii Europene și în această renegociere Mm, vor fi abordate tot felul de elemente, standardele de calitate, chestiuni legate de bunăstare animală, toate, toți pașii înainte făcuți legislația europeană uh, și întrebarea, poate provocatoare, adresată lui Matthew este următoarea. Put, va putea Regatul Unit în viitor să devină un punct de acces pentru produsele care vor găsi dificultăți în a intra în Uniunea Europeană, adică nerespectarea standardelor de calitate și tot ceea ce cerem noi în acordurile internaționale ale Europei din partea Canadei și a, sau altor state, oare poate uh, să apară acest pericol care gătruit să fie punctul lor de intrare? Doamna Aguilera, două minute. No había pedido la palabra, pero... Mulțumesc. Nu, nu i-am cerut cuvântul. Las, las pe altcineva <laughs> să vorbească. Tați razie, pan poseu Agniu. Atunci cuvântul domnul Agniu. Thank you very much indeed for a really good presentation. Mulțumesc pentru o prezentare foarte bună și uh, tot ceea ce ați făcut. Ați observat că Regatul Unit a propus două modele de acord comercial, unul uh, de parteneriat uh, și unul canalizat. Dar uh, Regatul Unit are o astfel de parteneriat cu Isle of Man, cu insula Man Uh, un alt punct interesant care nu a fost discutat în această dimineață este că Regatul Unit va colecta taxe de import din țări terțe și impactul financiar acestor nu a fost încă discutat. Ne puteți spune ceva despre asta? Pentru că acum dăm aceste taxe Uniunii Europene. Ați vorbit despre um, costurile trecerii prin, vame, da, prin vamă, dar trebuie să vă spun că în trecut uh, când treceam Tamisa cu mașina, plăteam, uh, plăteam uh, o taxă. Acum uh, primesc factura acasă, că este o cameră video care registrează faptul că am trecut Tamisa cu mașina. Uh, același lucru se poate întâmpla și uh, în acest caz se poate gestiona perioada de tranziție dacă știi ce se întâmplă după ea. E normal. Apoi, Oare aceste, um, aceste considerații nu sunt ele folosite ca argument pentru a extinde um, um, apartenența Regatului la Uniunea Europeană și tata mi-a spus, Stuart, nimic nu e mai permanent decât o măsură temporară. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Spune domnul Andrei. Totdeauna trebuie să fim foarte atenți atunci când tranziția durează prea mult. Calendarul nu ne asigură deloc pentru că pe noi ne interesează termenele, termenele limite uh, și sunt importante pentru reforma PAC-ului, urmează termenul limite pentru uh, reforma PAC-ului și pentru viitorul CFM și eu nu știu efectiv cum putem să creăm un cadru financiar uh, multianual având în vedere toate elementele și incertitudinile din prezentarea dumneavoastră. Întrebarea legată de CFM și are legătură cu PAC-ul, pentru că se pun tot felul de întrebări, dar cea legată de temporalitate este dacă vom avea un CFM de 5, de 7 sau de 10 ani. Noi în agricultură cerem de mult să avem perspective pe termen mediu și lung. Deci suntem pentru un CFM pe 10 ani după o viitoare reformă, cu o evaluare la jumătatea perioadei. Nu știu cum putem să discutăm aceste lucruri în mod izolat și putem să gestionăm problema pe termen scurt. Dar cum putem să ducem Europa cu o viziune pe 5 sau 10 ani, atâta timp cât n-am rezolvat problema Brexitului? Iată care e întrebarea mea. Um, yet again, I just want to thank Alan Matthew. Doresc să mulțumesc uh, domnului Matthews pentru excelenta prezentare. Dacă ar avea o oră, aș fi ascultat o oră, pentru că mm, sunt lucruri foarte interesante și utile. În legătură cu unde va merge brânza dacă nu intră pe piața britanică, dacă cineva iubește celerul atât de mult încât dacă familia mea ar pleca, eh, mergem în tot Bruselul să găsim cedar, dar e greu să găsim. Pentru că aici nu se mănâncă mult cedar, nici în Franța, și unde vom vinde uh, ce cedar? Începem să producem brie și așa mai departe? Și o întrebare, aș dori să știu care e părerea dumneavoastră, sau poate nu vă puteți da cu părerea pentru că este o chestiune prea politică, dar noi um, suntem dependenți de solidaritate și doresc să mulțumesc membrilor care nu sunt din Regatul Unit sau din Irlanda, uh, dar este evident că fără noi ați fi foarte puțini în sală și este foarte evident că această chestiune este mult mai importantă pentru noi decât pentru ceilalți colegi, dar avem nevoie de solidaritate. Unde e solidaritatea celorlalte țări? Și cred că este remarcabil faptul că având în vedere că aceasta este cea mai importantă ședință pe care am avut-o în legătură cu Brexitul la Agri, nu e nimeni, nimeni din Olanda, din țările de jos, ce ajutor vom obține dacă nici măcar n-au venit așa să asculte care sunt problemele? și apoi să discute cu guvernele lor, să spună Irlanda va suferi mult, nu pot să fac asta pentru că nici n-au venit. Unde e solidaritatea colegilor? Și mulțumesc colegilor care au venit, care poate nu sunt la fel de afectați, sau poate, care poate și ei sunt, vor fi la fel de afectați, dar uh, îi întreb unde sunt ceilalți? președintele intervine fără microfon, din păcate. Doamnă McGuinness, o întrebare, domnule Matthews. Ați vorbit despre schimbările structurale. Aș dori să vă întreb care vor fi schimbările structurale datorate Brexitului în uh, agricultura europeană. Um, urmează doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult. Continui uh, ceea ce a spus domnul Flanagan. Și nu știu, poate n-am ascultat eu destul, dar există... Sau ce se întâmplă cu aceste studii? Sunt prezentate și la bugete? E foarte important că discutăm astăzi aici, da, e un, important că ni se furnizează material prețios, dar este la fel de important ca și cei de la bugete să lucreze cu aceleași date. Mulțumesc! Tak, pan przewodniczący Komisji Budżetowej jest zastępcą członka w naszej komisji. De la Comisia, sunteți de la Comisia pentru Bugete și membru supleant la noi și chestiunile agricole sunt foarte importante. Acum, domnule, președ... domnule profesor, <laughs> aveți șase minute pentru a răspunde uh, dar cred, spune domnul președinte, că interpreții vor fi gata să fie înțelegători. Uh, se pare că au promis 10 minute în plus. Uh, quicker than I was in my original statement. Uh, I think I have four points. Cred că nu voi avea nevoie atât de mult timp. Uh, cred că trebuie să răspund la patru lucruri. Doamna, um, domnul De Castro a întrebat dacă Regatul Unit poate să fie un punct de intrare în, uh, pentru bunurile care nu ar respecta condițiile dintr-un um, um, acord de liber schimb. Depinde de context dacă Regatul Unit ar rămâne, măcar în perioada de tranziție, în Uniunea Vamală, s-ar fi de acord să aplice achiul european, nu trebuie să ne îngrijorăm. Dar, bineînțeles, dacă nu, problema cu alimentele este că în Europa s-au aplicat sisteme foarte viguroase de trasabilitate. Știm că inspectorii um, nu uh, inspectează doar uh, uh, bunurile care trec frontiera, ci um, inspectează și locurile unde se vând și se procesează elementele. De exemplu, dacă intră în regatul unit pui și nu există graniță fizică cu Irlanda, puiul ar fi vândut în supermarketuri nu doar în Irlanda, ci și în alte țări europene. Deci depinde cât de mult avem încredere în sistemul nostru de trasabilitate. Domnul Agniu a spus mai multe lucruri, dar trebuie să răspund doar la uh, o întrebare. Restul mi s-au părut comentarii. Excelentul studiu care a fost prezentat în legătură cu consecințele Brexitului legate de, de buget ține cont de faptul că veniturile din uh, uh taxele vamale ar reveni Regatul Unit. Deci, uh, fapt, deci, într-adevăr, uh, um, taxele vamale colectate din, de la țări terțe nu, au, uh, nu, nu, nu vor mai ajunge la Uniunea Europeană, dar s-a ținut cont de valoarea acestor taxe. S-a pus o întrebare extrem de interesantă în legătură cu legăturile dintre perioada de tranziție și negocierile din, uh, pentru PAC și CFM. Am, ve- am văzut deja că calendarul privind cadrul financiar multianual Uh, comisia nu mai va mai face propunerea la sfârșitul acestui an, ci poate în mai la anul și, bineînțeles, trebuie să, trebuie să vedem unde vom fi în negocieri, dacă există mai multă claritate în legătură cu aspectele financiare, ca să avem o discuție substanțială și în legătură cu CFM-ul. Dar e clar că multe țări nu vor dori să se implice în această discuție atâta timp cât situația este neclară în legătură cu Regatul Unit. Deci sunt de acord cu dumneavoastră că lucrurile sunt încă foarte neclare. Domnul Flanagan a pus o întrebare în legătură cu brânza cedar. Și, într-adevăr, aceasta ar putea să fie o problemă semnificativă pentru la, sectorul lactatelor în Irlanda, pentru că această brânză nu e, nu e consumată prea mult în restul continentului. <laughs> Ați văzut uh, ce s-a scris în ziare în legătură cu abordarea comună între UE și Regatul Unit la OMC pentru a-și împărți cotele, inclusiv la brânză, uh, spre țări terțe. Și eu în studiu am spus că dacă împărțim cotele țărilor terțe, acest lucru nu implică fluxuri substanțiale intra-europene, adică e vorba de import, exporturile irlandeze de brânză cedar în Regatul Unit sau exporturile Regatului Unit de miel spre Europa. Bineînțeles, dacă există un acord de liber schimb, atunci vom putea în continuare să exportăm brânză cedar în Regatul Unit cu costuri suplimentare, dar măcar fără taxe vamale și asta sperăm că va, acesta sperăm că va fi rezultatul. Dar dacă vor fi taxe vamale, atunci poziția noastră față de calendarul OMC va trebui apărată. Și în fine, doamna McGuinness, în legătură cu schimbările structurale, ei bine, acestea au două componente. Probabil cea mai importantă sunt schimbările structurale în legătură cu piețele. Este clar că exportatorii irlandezi există bariere suplimentare la exporturi înspre um, Regatul Unit și vor trebui să-și uh, mute exporturile spre alte țări europene, dar și în afara um, Uniunii Europene și știu că în ultimul buget guvernul irlandez a prevăzut uh, buget pentru a face marketing pentru produsele agroalimentare în alte țări și vor fi și schimbări structurale în ceea ce privește producția și uh, producția de carne de vită a fi cea mai afectată și probabil vor, ajusta, vor apărea ajustări și la nivelul fermelor, la nivelul producătorilor. Pani profesorze, dziękujemy. Vă mulțumesc. Iată, am, uh, respectăm uh, și timpul, am terminat la timp. Mulțumesc tuturor invitațiilor um, pentru intervențiile lor extrem de interesante și acum cred că vom putea să ne gândim uh, cu calm la tot ceea ce am auzit. Uh, sunt convins că este doar începutul multor discuții ca cea de azi, care vor avea loc în următoarea perioadă. Vom reveni la discutarea tuturor acestor aspecte, pentru că sunt încă multe lucruri neclarificate în legătură cu Brexitul. Și aș dori că mm, ieșirea Regatului Unit din UE să nu fie un divorț, să se concretizeze doar într-o nouă formă de cooperare în avantajul ambelor părți. Cred că va trebui să ajungem la un consens cu toții împreună și va trebui să facem concesii uh, pentru asta. Va trebui poate să revenim asupra unor așteptări, mai ales financiare. Nu trebuie să, ca cineva să câștige și cineva să piardă neapărat. Soluția trebuie să fie justă pentru uh, toate părțile. Bineînțeles, este greu să anticipăm acum care va fi rezultatul. Uh, vom vedea ce se întâmplă. Vă mulțumesc tuturor. Ne vom revedea pe 13 noiembrie la Strasbourg la ora 19, de la ora 19 la ora 22.30 și apoi pe 22 noiembrie și dimineața și după masa, pe 23 noiembrie dimineața și pe 29 noiembrie seara. De la ora 19 la 21.30, comisarul Hogan va veni să ne prezinte comunicarea comisiei. Atât. Avem multe ședințe în noiembrie, nu vă vorbesc încă despre cele din decembrie, sunt prevăzute însă și acelea. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc celor care au rămas până la capăt, mulțumesc invitaților, experților, vă mulțumesc tuturor. Iată, avem noi informații interesante și președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților. La revedere!